Dragi colege, stimați uh, colegi, aș dori să vă urez bun venit în această dimineață. Începem reuniunea lucrării comisiei noastre. Aș dori să vă informez că avem pentru ordinea de zi câteva schimbări. Raportul 4, raportul domnului Butikofer, nu va mai face obiectul unei dezbateri. Putem trece imediat la vot. Apoi, ă, acest ă, punctul 10, raportul numit Internetul obiectelor, a fost amânat pentru că doamna raportor este absentă. Îmi pare rău, nu avem ce face. Însă, eu trebuie să vă spun că îmi pare rău, aș fi preferat ca raportorii să fie prezenți când avem, discutăm un ă, subiect de pe ordinea de zi. Punctul 12. Raportul Tozenovski. Nu vom discuta, nu trebuie să avem o dezbatere, putem vota imediat. Raportorul mi-a spus că toate problemele au fost rezolvate, deci că putem trece la vot. Deci dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi astfel modificată e adoptată. Trecem acum la punctul 3. 2, ă, se scuză președintele de pe ordinea de zi, comunicările președintelui, nu am nicio comunicare, deci putem trece în sfârșit la punctul 3, securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Am discutat acest subiect de mai multe ori. Vom avea un ă, schimb de vederi pe marginea amendamentelor. După cum știți, ă, aceste amendamente sunt foarte numeroase avem mult de lucru, deci îl rog în primul rând pe domnul raportor, pentru, pe domnul uh, Alejandro Vidal Coasas să ne prezinte situația cu privire la amendamentele. Vă reamintesc că la ora 10 urmează să votăm, nu vă uitați cartelele. Da- mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor colegilor din comisia noastră pentru Uh, faptul că și-au adus contribuția la acest proiect de regulament. Am primit 500 de amendamente, fapt care denotă cât interes a stârnit acest subiect în cadrul comisiei noastre. E vorba un, de, de un subiect care a suscitat, cum am spus, foarte mult interes. Domnule președinte, aș dori să trec în uh, revistă foarte pe scurt toate aceste amendamente. De altfel, multe dintre ele au aceeași semnificație și deci trebuie să vă spun că am impresia că nu va fi foarte greu pentru mine să găsesc uh, amendamente de compromis. Cred că suntem pe calea cea bună. Deci, așa cum spuneam, avem foarte multe amendamente pe care le putem împărți în două categorii. În primul rând, amendamentele care au ca scop îmbunătățirea uh, propoziției fără a introduce uh, schimbări foarte mari în text și apoi amendamentele pe care eu le-aș numi mai agresive, al căror scop este să aducă schimbări mai radicale. Să revenim la prima categorie de amendamente, al căror scop este să îmbunătățească textul fără a schimba însă în mod radical situația. Aș dori să subliniez faptul că anumite amendamente insistă foarte mult pe rolul pieței. Piață care poate fi văzută ca un instrument pentru a combate criza economică. Eu sunt de acord cu acest lucru. Apoi, alte amendamente spun că grupul de coordonare pentru gaze ar trebui să primească o mai mare însemnătate. Ar trebui să avem schimburi de vederi, uh, Uh, contacte. Mie îmi convine și această propunere. Va trebui însă să găsim o formulă pentru ca costul investițiilor în noile infrastructuri să fie repartizat în mod echilibrat între cei care beneficiază și cei care <clears throat> investesc. Nici aici nu sunt probleme grave. Apoi mai sunt amendamente care încearcă să ajungă la un echilibru bun între siguranța aprovizionării pe de o parte și pe de altă parte eficiența economică, mai ales atunci când se vorbește de investițiile în noile infrastructuri. Și cred că și aici putem găsi un compromis. Există amendamente care au ca scop îmbunătățirea supravegherii contractelor cu anumite țări terțe, clauzele, clauze precum clauza de destinație și alte clauze. Nici aici nu ar trebui să avem probleme foarte grave. Cred că putem să găsim un compromis. Apoi, mai există amendamente care sugerează că ar trebui să operăm anumite interconexiuni mai ales pentru a face legătura cu anumite zone, așa numitele insule energetice. Cred că și aici putem să ne punem de acord. Iată prima categorie de amendamente. Mai există și alte amendamente, unele care spun cât de importanță este eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, dar cred că din acest punct de vedere nu vom avea probleme. Să trecem acum la al doilea tip de amendamente care au ca menire să aducă o schimbare mai radicală în text. Iată care sunt subiectele cele mai importante. În primul rând, definiția clientelui, clientului protejat. Majoritatea amendamentelor au ca scop identificarea întocmirea unei definiții foarte clare la nivel european pentru a evita anumite abuzuri. E evident că e vorba de preocupări legitime. Și pentru a le contracara, eu aș dori să propun la o uh, definiție care ar trebui să vizeze doar gospodăriile. Gospodăriile ar trebui să fie acest, acești clienți protejați uh, la nivel european pentru că normele din definiție vizează acest tip de clienți. Dacă însă un stat membru poate să garanteze uh, siguranța aprovizionării uh, față de alți consumatori, e liber să o facă, cu condiția însă să nu submineze solidaritatea sa cu vecinii dacă se pune problema. Și fără ca alte state membre să fie obligate să acopere această cerere suplimentară în situații de criză. Aș mai adăuga câteva elemente, de exemplu, analiza riscurilor, programele de prevenire, pentru a ține cont și de această posibilitate. Eu personal am nimic împotriva ă, adăugării unor ă, elemente sau unor ă, criterii foarte concrete. Colegul Sfoboda, de exemplu, a venit cu această propunere. Acești clienți suplimentari ar putea fi, de exemplu, servici, serviciile prioritare, serviciile publice. Alți colegi, însă, ar dori să modificăm indicatorul N-1 și să-l înlocuim pe un uh, indicator care se bazează pe analiza riscului. Deci am avea un indicator nou. E vorba de o schimbare radicală față de uh, filozofia uh, inițială a regulamentului. Din punctul meu de vedere, indicatorul N-1 trebuie să <clears throat> rămână obligatoriu. Și aceasta cu condiția ca anexa finală să fie bine întocmită și să poată fi respectată la nivel regional și insist asupra acestui element. Nivelul regional trebuie să fie respectat, trebuie să putem compara rezultatele între diversele state membre. Acest indicator N-1 trebuie să facă obiectul unei analize a riscurilor, iar statele membre ar trebui să poată să respecte cu strictețe acest indicator, ținându-se cont totuși de specificitățile naționale. N-1 nu e bătut în cuie, deci nu trebuie să fie același pentru toată lumea. Trebuie să ținem cont și de caracterul uh, diferit al uh, situațiilor în Europa. Însă, dacă am uh, limita Uh, sfera de aplicare a acestui uh, indicator, așa cum au propus unii colegi, cred că ar fi o poziție greșită. E clar că trebuie să încercăm să conciliem aceste viziuni foarte diferite. Însă aș dori să vă informez că Consiliul a adoptat deja o poziție pentru un, un uh, indicator N-1 obligatoriu. Iată, deci Consiliul a adoptat această poziție. Dacă Consiliul e de acord, mă întreb de ce noi ar trebui să revenim acum și să schimbăm radical lucrurile. Sper să încercăm să găsim o soluție de compromis, ținând cont de elementele suscitate. Un alt punct care se regăsește în această a doua categorie de amendamente. E vorba de aliniatul care vizează criteriile care permit declararea unei situații de urgență sau a unei crize. Și aici e mult de lucru. Unii vorbesc de 10%, alții de 20%, se vorbește și despre autoritatea competentă, de o urgență declanșată pe criterii geografice, naționale, regionale, zonale au fost depuse foarte multe amendamente. Mulți colegi au înaintat aceste amendamente care sunt foarte interesante și care reflectă situații reale. Eu cred că nu ar trebui să, uh, să împiedicăm uh, declanșarea unei urgențe comunitare. E adevărat că există situații diferite la nivel național. E clar că într-o regiune sau într-o anumită zonă dintr-un stat membru pot apărea situații foarte grave. Însă, de ce să ne privăm de posibilitatea de a decreta o situație de urgență la nivel european? Cred că ar trebui să menținem această opțiune. Dacă am face o listă a tuturor situațiilor posibile, pornind de la care comisia ar trebui să declare starea de urgență când o autoritate competentă o solicită sau care apare o situație foarte clară într-un stat membru, cred că riscăm să împiedicăm comisia să declanșeze o situație de urgență comunicară. Ori eu sunt convins că vor apărea astfel de situații comunitare. și ar fi în interesul țărilor vizate să poată fi declanșată această uh, situație de urgență comunitară. Eu cred că trebuie să o menținem, deci. Sigur că e un element controversat și sper să pot să ajung la un compromis care să ne garanteze că dacă unul sau mai multe state membre se confruntă cu o situație de criză gravă și dacă această criză vizează doar un stat membru sau câteva state membre, uh, o să încerc în compromisul meu să mă asigur că acest stat membru primește protecție, că poate să beneficieze de solidaritate europeană. Iată ce trebuie să putem garanta. De asemenea, aș dori să vă mai informez și că secretariatul comisiei noastre va trimis un nou text uh, din partea Consiliului care vizează cooperarea regională. E vorba de o nouă anexă în care sunt, uh, figurează regiunile din Uniunea Europeană pentru care ar trebui să fie instituit un cadru de cooperare regională în domeniul aprovizionării cu gaze. Deja de multă vreme, mai mulți colegi au spus că în text trebuie să punem accentul pe cooperarea regională. Dimensiunea regională fiind modul cel mai bun de a reacționa în mod eficient în situații de criză de aprovizionare cu gaze. Și eu sunt de acord cu această propunere. Și mai sunt și convins că o parte din problema pe care v-am prezentat, prezentat-o în ce privește uh, această situație de urgență comunitară ar putea fi rezolvată prin intermediul abordării regionale. Stimați colegi, domnule președinte, textul Consiliului a sosit prea târziu, mai târziu decât uh, uh, timpul de depunere a amendamentelor. Deci va fi foarte greu să ținem cont de el în cadrul votului și la dezbatere. Deci, pentru a rezuma, aș spune că în calitate de raportor voi coopera cu, uh, cu, cu raportorii din umbră pentru a redacta un text și dacă vom reuși să ajungem la un acord, îl vom prezenta înspre vot la Comisia ITRE, bineînțeles, dacă coordonatorii din partea grupurilor politice își dau acordul. Bineînțeles că toți colegii pot să își trimită propunerile care sunt binevenite. Să trecem la un alt grup de amendamente care ar aduce o modificare importantă la această propunere. E vorba de amendamentele care sporesc competențele Comisiei în situații de criză. E vorba de amendamente care dau posibilitatea Comisiei de a interveni pe piață dacă consideră că acțiunea statelor membre este insuficientă. Aici am câteva rezerve. Din punct de vedere politic, mă întreb deja dacă e o măsură care poate fi aplicată. Aș dori, mi-ar plăcea să Uh, ascultăm uh, poziția comisiei care este prima vizată. Am dorit să știm uh, ce consideră comisia. Eu am crezut întotdeauna că comisia, sigur, trebuie să aibă o serie de competențe pentru a se asigura că totul funcționează optim în situații de criză, criză de aprovizionare cu gaze. Însă trebuie să existe totuși limite la aceste competențe. Există numeroase state membre care sunt convins că nu vor accepta ca într-o astfel de situație Comisia, pentru că am putea vorbi despre o uh, putere absolută, dictatorială. Deci, cred că ar trebui să încercăm să găsim un echilibru. Mai există amendamente care solicită o uh, monitorizare Uh, mai mare a pieței interne. Mă gândesc, de exemplu, la libera circulație a gazului, clauza țară terță, instituirea mecanismului de alertă timpurie. E vorba de amendamente care pot fi introduse în text. Sunt de acord și cu amendamentele care solicită ca comisarul însărcinat uh, cu probleme de energie, domnul Oettinger, să coopereze cu înaltul reprezentant, doamna Ashton. Însă aș dori să trag un semnal de alarmă, pentru că e sigur că această cooperare trebuie să fie strânsă, însă ea trebuie să fie și echilibrată, iar colegii de la Comisia AFET, Comisia pentru Afaceri Externe, supraevaluează, din punctul meu de vedere, rolul înaltei reprezentante în situații de criză energetică criza întotdeauna are și o latură politică, dar și aspecte tehnice. Este clar că trebuie să existe o cooperare între Comisarul pentru Energie și înaltul reprezentant, însă în mod echilibrat. În fine, domnule președinte, mai mulți colegi propun ca autoritatea competentă să fie agențiile de reglementare națională. Nu e o idee proastă din punctul meu de vedere. Dar la Consiliu sunt sigur că multe voci se vor ridica împotriva acestei abordări și eu cred că în textul final ar trebui să stipulăm că atunci când autoritatea competentă nu este organismul de reglementare, aceste două organisme să poată coopera în mod strâns. Și aici trebuie să găsim un echilibru. Iată pe scurt liniile cele mai importante pe care sunt grupate amendamentele, de asemenea elementele pe care amendamentele le introduc în text. Voi uh, continua să cooperez uh, cu raportorii din umbră și cu coordonatorii și vom încerca să găsim compromisuri. A sosit momentul să lucrăm pentru a găsi compromisurile necesare. Cred că avem premise bune să ajungem la compromisuri, mai ales pe subiectele pe care le-am prezentat. Sigur că toată lumea trebuie să dea dovadă de bunăvoință și să coopereze într-un spirit cooperant, așa cum facem întotdeauna, de altfel. Așteptările legate de acest regulament sunt foarte mari în uh, mediul, în, în um, societatea civilă, dar și în mediul de afaceri, uh, acest regulament uh, a iscat un mare interes. Așteptările legate de el sunt foarte ridicate. Comisia ITRE nu trebuie să îi dezamegească pe cei care pun atâta preț pe acest text. Mulțumesc, stimate coleg, pentru această prezentare foarte detaliată a amendamentelor. Avem o jumătate de oră înainte de a trece la vot. Șase colegi s-au înscris uh, pe ordinea de zi, șapte acum. La sfârșitul dezbaterii, domnul raportor va primi din nou cuvântul. Domnul Svoboda, în calitate de raportor din umbră. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc întâi colegului Vidal Quadras dacă mă ascultă, sigur, și dacă nu-l deranjez cumva. Și aș dori să spun că ne-am uh, angajat pe o cale foarte anevoioasă, un adevărat pelerinaj ca cele de la Santiago de Compostela, dar mai avem foarte mult până să ajungem la Santiago. Trebuie să îi mulțumesc colegului nostru pentru că s-a arătat disponibil pentru găsirea de compromisuri în ceea ce privește zonele protejate și clienții protejați. Cred că trebuie să ținem cont uh, o serie de principii care să nu contrazică principiul solidarității. La grupul nostru am discutat despre toate aceste lucruri și nu credem că este o chestiune ideologică. Ca și domnul Vidal Quadras, eu cred că pentru a rămâne uh, pe planul obligatoriu trebuie să uh, facem acest lucru atunci când se îndeplinesc condițiile naționale, pentru că dacă stabilim întâi indicatorul și apoi adăugăm condițiile suplimentare, totul devine prea ambigu și riscăm să ajungem la niște criterii aleatorii. Deci doresc să-l susțin pe domnul Vidal Quadras pe această temă. În ceea ce privește uh, perioada de după o criză. Trebuie să avem ca obiectiv să nu se aplice niciodată această legislație, pentru că întotdeauna se speră că se vor putea evita crizele. Dar dacă totuși există o criză, trebuie să lăsăm Comisiei Europene marja de manevră necesară pentru a acționa. În privința cooperării regionale, cred că putem acționa împreună, după cum a propus uh, raportorul, și poate ne spune Comisia câte ceva, pentru că pe lista țărilor există una care a fost deja foarte afectată ultima dată din cauza acestei situații. Este vorba de Slovacia, Slovacia ar trebui să fie pe listă și nu este. Vreau să știu de ce, pentru că văd că Polonia este pe lista alianțelor regionale și Slovacia nu. În ceea ce privește posibilitatea de intervenție a Comisiei, dacă se stabilește un cadru și este clar că nu trebuie să intervină Comisia decât atunci când piețele și măsurile naționale nu au funcționat, aceasta este uh, logica normală, evident că întâi lăsăm să acționeze piețele și autoritățile naționale și abia apoi comisia, e clar. Întotdeauna va exista posibilitatea să se rezolve problemele la nivelul pieței, însă trebuie să existe o ierarhie a intervențiilor. În ceea ce privește cooperarea Ashton-Oettinger, e tot o chestiune pragmatică. Eu sunt membru la AFET, aici sunt doar supleant și nu cred că există nicio contradicție între cei doi. Ei trebuie să lucreze împreună. Dacă alegem soluția diplomatică, va interveni doamna Ashton și dacă va fi nevoie de măsuri energetice, și energice, de contact cu întreprinderile, cu contact cu exteriorul, atunci domnul Oettinger va intra în acțiune. Cei doi pot să coopereze, eu nu văd aici niciun fel de obiecție. Cred că este loc suficient ca să găsim compromisuri și trebuie în orice caz să ajungem cât mai repede la un acord cu Consiliul. Noi suntem dispuși să intrăm în legătură cu Consiliul, nu dorim să blocăm nimic, dorim să dăm un semnal pozitiv care să permită rezolvarea problemei instituționale și a problemelor de fond. Mulțumesc, domnul Șimanski. Deci, Uznania, Domnule președinte, aș dori și eu să mă alătur celor spuse de colegul nostru și să îl felicit pe raportor. Datorită activității sale putem să ajungem la mai multe compromisuri foarte bune pentru a redacta un instrument foarte util. Dar aș vrea să încep cu un comentariu politic. Acest regulament va fi hotărător în domeniul solidarității energetice, o prevedere inclusă în tratatul de la Lisabona. Și prin acest regulament se va da caracterul real sau uh, doar de simple vorbe al acestei prevederi. Acest regulament va influența securitatea energetică în Uniunea Europeană și dacă dorim să asigurăm această securitate, trebuie să definim cât se poate de clar rolul Comisiei, mai ales în uh, circumstanțele în care instrumentele de piață își nu mai sunt eficiente. Am un mare respect pentru grupul care s-a ocupat de aprovizionarea cu gaz anul trecut. A făcut o treabă foarte bună, dar trebuie acum să recunoaștem că există momente în care piața pur și simplu nu mai este eficientă. Va trebui să se ia măsuri dacă se ajunge la o scădere cu 10% a aprovizionării cu gaz a unui stat membru. 10% este nivelul pe care l-aș susține eu, pentru că mi se pare că o scădere uh, de 20% s-ar putea să nici nu se întâmple vreodată în Uniunea Europeană. Și mai mult, nu cred că trebuie să avem o definiție prea extinsă a consumatorilor protejați, pentru că s-ar putea ca acest, să se ajungă ca acest grup să fie atât de mare încât să nu mai existe posibilitatea menținerii fluxului de gaz în condiții de criză. Avem nevoie de multe investiții în infrastructură, trebuie să asigurăm interconexiunile și uh, fluxul bilateral, mai ales în Europa Centrală. Trebuie să negociem mecanisme de partajare a costurilor și mecanisme de compensare. E firesc. Poate că ar trebui să examinăm și finanțarea multora dintre aceste proiecte din surse uh, europene. Însă nu cred că trebuie să aprobăm amendamentele Uh, menite să uh, să renunțe, să scadă presiunea politică legată de adoptarea acestui regulament. Presiunea aceasta este necesară și mă refer mai ales la un amendament introdus de domnul Sarius Volski. Nu e vorba aici numai de comerț până la urmă. Cooperarea cu doamna Ashton va fi de o importanță cheie aici. Deci, pe scurt, totul depinde de noi s-ar putea să facem un pas foarte mare înainte către o securitate sporită, s-ar putea să ajungem la adoptarea unui regulament care e foarte important pentru statele membre și pentru cetățeni și care va arăta cetățenilor că ceva s-a schimbat cu adevărat în Uniunea Europeană. Uh, dacă nu vom reuși, ma, poate că e mai bine să o lăsăm baltă și să pierdem uh, atâtea luni de muncă. Trebuie să avem mare grijă cu amendamentele și, în ultimul rând, mulțumesc pentru raportor și pentru cooperarea excelentă. Domnul Turmes, mulțumesc. În primul rând, Alejo, cred că ai uh, făcut o analiză foarte bună și cred că ca întotdeauna trebuie să ajungem la un vot care nu numai să implice un mod de gândire foarte bun, de exemplu anticiparea crizelor și așa mai departe, uh, găsirea unui echilibru între piața internă și securitate și uh, intervenția Comisiei care este deasupra statelor membre. Deci nu numai că trebuie ca documentul nostru să aibă acest mod de gândire la bază, ci trebuie să ne și acorde o monedă de schimb în negocierile cu Consiliul. Deci e nevoie și de o strategie. Eu am depus amendamente mai ales în legătură cu accelerarea fluxurilor inverse, pentru că este o metodă foarte importantă, ieftină, poate fi efectuată rapid Uh, un alt subiect. Trebuie să acordăm cât mai multă forță autorităților de reglementare, pentru că mie mi se pare primejdios ca aceste autorități să nu aibă forța de conducere, pentru că riscăm să ajungem să avem uh, doi conducători la nivel național care se vor concura între ei și vor submina până la urmă piața internă și concurența. De aceea trebuie ca aceste autorități să aibă toate informațiile necesare, să aibă rolul de lider și să uh, acționeze cât mai transparent. Un alt punct cheie va fi o definiție cât mai restrânsă a uh, clienților protejați. Am văzut un amendament de la doamna Nibler, de la domnul Van Nistelrooy, de la dumneavoastră și cred că aceasta trebuie să fie poziția uh, de adoptat. Nu cred că bugetul Uniunii Europene ne va ajuta să uh, rezolvăm problema investițiilor în domeniul gazelor. Nu cred că vom avea miliarde la dispoziție în bugetul Uniunii Europene. Deci, prin această directivă trebuie să uh, găsim un sistem de reglementare care să-i oblige pe actori să ia măsuri anticipative, cum este fluxul invers, pentru a asigura securitatea aprovizionării. Și îmi pare foarte rău, nici Suez și nici alte companii nu sunt niște sărăntoci, sunt întreprinderi mari care au foarte mulți bani la dispoziție. Trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt direcționați către investiții adecvate. De aceea trebuie să ne ocupăm de reglementare și să nu ne jucăm de -a cadourile de Crăciun de la bugetul Uniunii Europene. Avem nevoie de o reglementare dură. Și am două întrebări pentru Comisie. Prima se referă la regionalizare. Este o chestiune care mă interesează și pe mine și aș vrea să facem acest lucru, dar mă tem că dacă nu suntem precauți, vom ajunge la o regionalizare mai mare, dar detaliile vor avea mai puțină importanță și va exista mai puțină obligativitate în legătură cu detaliile. Cred că trebuie să-mi spuneți dacă textul Consiliului este garantat să nu lase nicio lacună sau mai trebuie aduse amendamente. Și în ultimul rând, în legătură cu ce s-a întâmplat în Polonia, șase zile pe săptămână e vorba de uh, concurență și în cea de-a șaptea zi se încheie o, um, un contract cu cine? Cu Gazprom, tocmai uh, cu rușii din cauza cărora aveau probleme. Deci se închide piața poloneză și se acceptă și o clauză de destinație care reprezintă un, ceea ce reprezintă un comportament anticoncurențial. Deci, uh, stimați reprezentanții ai Comisiei, dacă la asta se ajunge sub pretextul securității aprovizionării, este foarte rău pentru că se subminează piața internă. Vreau să știu ce intenționează Comisia să facă în această situație. Mulțumesc. Doamna Vălean. Thank you, Chair. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. First, thank you. În primul rând, mulțumesc, domnule Vidal Quadras, pentru treaba dumneavoastră atât de bună pe teme atât de dificile. Vreau să mă refer la câteva dintre aceste teme. În primul rând, în legătură cu N-1, la început credeam că nu ar trebui să fie folosit ca standard, ci mai mult ca indicator. Și am fost îngrijorată că s-ar putea să prezinte o imagine distorsionată și să ne dea sentimente false de securitate, pentru că lasă mult loc de interpretare. Însă acum uh, sunt tentată să cred că, deși acest instrument nu va fi perfect, va fi necesar pentru a stabili un prag minim dacă are caracter obligatoriu. Această propunere este eficientă pentru ameliorarea directivei Consiliului. Trebuie să avem grijă însă cu implementarea acestui instrument și să ținem cont de particularitățile fiecărui stat membru am constatat că în acest regulament Comisia oferă competențe suplimentare, primește competențe extinse în toate stadiile procedurii. Eu nu sunt neapărat pentru o comisie atât de puternică, deși recunosc că ea va avea un rol esențial în uh, stabilirea planurilor de urgență și în legătură cu măsurile preventive. Însă nu trebuie să uh, aibă forța de a obliga statele membre să modifice aceste planuri. Eu cred că Comisia trebuie să aducă o plusvaloare și să amelioreze planurile, dar în niciun caz să nu își extindă competențele. De aceea salut rolul sporit al grupului de coordonare pentru gaz ca consilier al Comisiei atât în faza de prevenire cât și în faza de criză eventuală și cred că trebuie să fie pe picior de egalitate cu Comisia în acest regulament. În legătură cu cooperarea regională, cred că propunerea Consiliului care ne-a fost transmisă este interesantă și că trebuie să se țină cont de anexa 4. Este vorba de uh, cooperare regională în domeniul finanțării securității aprovizionării și ținându-se cont de realitățile regionale. Și vreau să insist asupra unui uh, aspect pe termen lung, cred că este important să se diversifice rutele și sursele de aprovizionare și să se facă mai multe eforturi pentru uh, dezvoltarea pieței de gaz natural lichefiat. În cele din urmă, în legătură cu pragul de declanșare a uh, alertei comunitare, nu cred că are sens să ne legăm de o cifră, fie că e 10, 20 sau 40, ci să stabilim un minim de autorități de reglementare care să uh, declare această situație de urgență. Cred că mai, mai este de muncă pentru a se găsi o soluție la această problemă. Cred că cel mai rău ar fi să ajungem la un regulament atât de strict încât statele membre să uh, sufere de criză fără să existe posibilitatea ca ele să fie ajutate pentru că nu se ajunge, atinge pragul din cauza că lipsește un procent, de exemplu, ceea ce ar fi ridicol. Cred că trebuie să ne asigurăm că toate situațiile uh, pot fi rezolvate prin solidaritate și mare flexibilitate. Și stau la dispoziție domnului Vidal Quadras pentru a discuta cu el și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau să rog pe următorul coleg să fie foarte atent la respectarea timpului. Domnul Daucas. Gerbiamas pirmininke, noriu tikrai Vidal Quadras. Domnule președinte, vreau să îl felicit pe domnul Vidal Quadras, fiindcă, iată, și-a adus o contribuție excelentă prin uh, documentul său și um, sunt convins că misiunea va fi îndeplinită cu succes. Acest regulament este foarte oportun, fiindcă are ca scop um, Uh, pregătirea pentru situațiile de criză și reîntâmpinarea lor, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest regulament nu poate acoperi toate detaliile, toate amănuntele. Și asta pentru că dacă dorim să avem aceste mecanisme, cum ar fi fluxul invers, uh, dacă dorim ca acesta să funcționeze, atunci toate țările trebuie să fie conectate la rețeaua de gaze europeană. Până acum, acest regulament nu soluționează problema insulelor energetice. Ieri am uh, întrebat cum se va soluționa această problemă a insulelor energetice și uh, am primit următorul răspuns. A spus că se ține cont de problemele statelor baltice, iar acum Lituania nu întrunește uh, Uh, standardul N-1, iar noi încercăm să rezolvăm această problemă conectându-ne cu rețeaua letonă, piața letonă. Vom reuși, deci, să rezolvăm această problemă prin intermediul standardului N-1, dar vom rămâne o insulă energetică, fiindcă acest regulament nu ne soluționează problema. Iar Europa nu poate tolera o situație în care există în continuare țări sau regiuni care se bazează pe un singur uh, furnizor și aici nu este vorba de uh, o teamă exagerată de Gazprom. Nu dorim ca Europa să depindă uh, de um, Gazprom și să fie la mâna acestea, pentru că dacă avem un singur furnizor, există tot timpul posibilitatea unor șantaje, iar eu am avut această experiență, fiindcă țara mea se confruntă de mult timp cu această problemă, astfel încât sunt de părere că prin acest regulament trebuie să ne îndreptăm în această direcție, fiindcă altfel regulamentul uh, nu uh, poate să asigure securizarea securitatea aprovizionării cu gaz, așa cum pretinde prin titlul său. Trebuie să facem unele măsuri și este foarte important ca noi să ne asumăm obligații financiare pentru a uh, Um, oferi resurse financiare pentru a soluționa problema insulelor energetice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Mai avem patru persoane care doresc să ia cuvântul. După aceea dăm cuvântul doamnei Țicău acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori să felicit și eu pe domnul Vidal Quadras uh, și aș uh, dori să subliniez câteva elemente. Întâi și întâi, cred că este important ca la consumatorii protejați să um, includem acele instituții care furnizează servicii de urgență, servicii publice în domeniul medical, social și educațional și, de asemenea, acele entități care asigură alimentele de bază Uh, de asemenea, cred că este important să întărim solidaritatea între statele membre în situații de criză energetică și de aceea uh, sper ca și în raportul uh, doamnei Vălean amendamentele legate de dispecerizare, ceea ce înseamnă identificarea acelor insule practic de uh, energie, insule energetice, dar și a necesităților de investiții viitoare, cred că este important să susținem acest element. De ce le-am făcut acolo și nu în raportul domnului Vidal Quadras? Pentru că nu se referă doar la infrastructura de gaz, ci în general la infrastructura energetică. Uh, ultimul lucru pe care aș dori să-l subliniez este necesitatea de a asigura integrarea surselor de energie regenerabilă în gridul energetic, i de asemenea diversificarea surselor de aprovizionare i mă refer aici în special la proiecte gen nabucco care ar trebui să fie incluse într o strategie a uniunii europene privind diversificarea surselor de aprovizionare cu energie pentru preîntâmpinarea întreruperilor livrărilor de gaze. Mulțumesc. Mulțumesc Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și să-l felicit pe domnul raportor um, Vidal Quadras, care, după părerea mea, a reușit să-și structureze intervenția foarte bine în discuția de astăzi. Ehm, trei aspecte sunt foarte importante. În primul rând, definiția clientului protejat și aș vrea să mulțumesc domnului Turmes, fiindcă cred că ziua a debutat foarte bine în momentul în care dumneavoastră ne lăudați, pentru că acest lucru se întâmplă, iată, foarte rar, dar eh, cred că Trebuie ca această definiție să fie cât mai restrânsă, definiția clientului protejat. Uh, văd că există sprijin pentru acest amendament. În al doilea rând, uh, este vorba despre fluxul inversat. Acest mecanism uh, și punerea lui în funcționare în 2 ani este poate un obiectiv prea ambițios. Bineînțeles, trebuie să avem rețele interconectate, dar eu cred că Amendamentele 257 și 258 trebuie să fie sprijinite. Domnul Rubic a înaintat un amendament în ceea ce privește rezervele strategice de gaze naturale. Vreau să spun că nu sunt de acord cu domnia sa. Cred că trebuie să evităm perturbările pieței, astfel încât avem nevoie de, de crearea unui sistem care să să nu necesite aceste măsuri. Mai departe, este foarte important ca în acest regulament să ne asigurăm că părțile implicate pe piață sunt conștiente care sunt responsabilitățile lor, ce trebuie să facă companiile, ce trebuie organizat la nivel național și la nivel european. Sunt de acord cu doamna Vălean că avem nevoie aici de includerea Uh, gazelor naturale în aceste uh, considerații, dar uh, toți actorii de pe piață trebuie să-și cunoască foarte bine răspunderea, astfel încât aici avem nevoie să revizuim amendamentele. Domnul Hansdorf, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Merge microfonul? Da nu sunt de acord cu folosirea cuvântului filozofie, fiindcă avem uh, consecințe ridicole. În Germania, de pildă, am observat acest lucru când călătoram la Bruxelles, că în toaletele publice, se vorbea despre filozofie, scria pe pereții toaletelor publice ceva despre filozofie, astfel încât haideți să nu folosim, să nu abuzăm de acest cuvânt, uh, să nu-l folosim în contexte atât de diferite. În al doilea rând, această discuție uh, înlocuiește în multe aspecte consultările cu raportorul. Iată de ce doresc să fac referire aici la patru aspecte care, după mine, sunt uh, foarte importante. În primul rând, este vorba despre diplomație economică. Trebuie să ținem cont de faptul că, în acest context de criză economică, vânzările Gazprom au scăzut cu 30% ceea ce schimbă foarte mult situația și ne permite să aplicăm uh, diplomația economică la nivel european pentru a împiedica întreruperile livrărilor de gaze cu care ne-am confruntat anul trecut. În al doilea rând, este vorba de comportamentul conservator al băncilor. Am uh, făcut deja referire la, de acest aspect la audirea domnului comisar Oettinger și vreau să subliniez uh, încă o dată acest aspect, fiindcă băncile nu sprijină foarte multe instrumente financiare, ce joacă un rol foarte important pentru piața de gaze naturale și activitățile de aici, precum și um, activitățile petroliere. Este vorba de instrumentul um, uh, MT-799 care este cerut de ruși. În al treilea rând, Trebuie să sprijinim interconectivitatea. Aceasta a fost principala piedică în um, situația de, de întrerupere cea mai recentă și am avut o problemă cu, iată atunci, uh, situația din uh, Belarus, iar rețelele noastre nu erau pregătite pentru o astfel de situație. Deci, interconectivitatea, încă o dată, subliniez, este foarte importantă. În al patrulea rând, este vorba despre construirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale. Trebuie să ne ghidăm după uh, principiul uh, trebuie să ne, să ne limităm totuși uh, vorbele și să trecem la fapte. Mulțumesc, domnul președinte. Funcționarea pieței interne este cea mai mare garanție a securității aprovizionării, dar uh, mai mulți colegi și domnul Saldarga s-au spus că avem nevoie de interconectivitate. Nu putem avea o piață internă fără să um, avem un sistem uh, de circulație a produsului pe piață. Și în ceea ce privește spusele domnului Turmes, faptul că aceste investiții nu vor veni din bugetul european, ci de la companiile de gaze naturale, trebuie să nu uităm faptul că avem o situație în țările baltice în care piețele um, piețele nu pot finanța interconectivitatea pentru că sunt prea mici. Pe de altă parte avem Gazpromul care uh, are uh, posibilitatea uh, de a stârpi orice concurență pe viitor prin politica de prețuri. Și pentru a soluționa problema insulelor energetice din zona baltică, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de niște subvenții pentru că de ajutor financiar, fiindcă piețele nu pot susține uh, acest sistem de interconectivitate între uh, Polonia și Lituania. Nu am avut, nu există nicio parte interesată, nimeni nu a dorit să se implice în acest proiect, astfel încât trebuie să ne gândim la modalitatea de a soluționa aceste probleme, cum putem să dăm dovadă de solidaritate pe piața internă. Avem nevoie de interconectivitate și de acțiune la nivel european pentru a uh, face ca interconectivitatea să devină o realitate în regiunea Baltică. Mulțumesc foarte mult. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, astfel încât Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu cât se poate de succint. Cred că avem din ce în ce mai puține probleme și mă bucur foarte mult uh, că ne acordați așa de mult sprijin, astfel încât nu o să uh, intru în toate amendamentele, dar vreau să subliniez niște chestiuni care sunt, după părerea mea, foarte importante. importante. Um, ceea ce privește spusele domnului Svoboda, Turmes, Nibler, este vorba de um, îngustarea definiției clienților protejați. Doriți aici mai multă flexibilitate din partea comisiei. Uh, eu sunt, uh, eu sunt pentru acest lucru. În egală măsură sprijinim uh, ideea obligativității standardului N-1 pentru că altfel nu are sens să menținem acest standard. Uh, bineînțeles, înțeleg că pentru unele state membre, mai ales, așa cum a spus domnul Saudarcas, pentru unele state baltice, nu vom ajunge niciodată la standardul N-1 pe cont propriu, dar acest standard trebuie să poate fi atins la nivel regional și sunt convins că statele baltice împreună cu Polonia pot ajunge la acest standard pentru că avem uh, o posibilitate de înmagazinare foarte bună în Letonia și, bineînțeles, avem nevoie de o mai bună conectare pentru fluxul de gaz din, uh, vest, din est spre vest, uh, dar acest lucru se poate face. Discuția pe care am avut-o privind uh, uh, fluxul invers mă uluiește de fiecare dată pentru că um, este un lux. Unul dintre experți mi-a spus acum câteva luni că nu înțelege de ce mai discutăm uh, introducerea, da, posibilitatea de introducere a acestui mecanism pentru că din studii decurge faptul că uh, costurile nu sunt deloc uh, ridicate în ceea ce privește infrastructura, este vorba de, de 3 milioane mărunțiși. Și de ce mai discutăm despre, despre acest lucru? Trebuie să avem o decizie foarte clară de introducerea acestui mecanism. Aceasta este abordarea, singura abordare potrivită, astfel încât am dorit să fiți mai stricți în ceea ce privește standardul N-1. În ceea ce privește competențele comisiei, comisia cere două competențe, cea de verificare a a planurilor pregătite și așa cum a spus uh, domnul Turmes și Saudar, ca să există foarte multe presiune pe piață care are ca scop uh, uh, slăbirea uh, securității energetice din statele membre, companiile, așa cum a spus și domnul Turmes, vor să-și menține, să mențină poziția dominantă în, ultim, în unele țări, dar Comisia ar trebui să aibă dreptul de a spune statelor membre că pregătirile pe care le fac nu sunt suficiente pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale. Iar în situații de criză, Comisia dorește să poată controla măsurile luate de statele membre pentru a se asigura că acestea uh, nu periclitează piața internă, așa cum s-a întâmplat în ianuarie 2009 dacă sunteți îngrijorați că Comisia va cere competențe suplimentare de la statele membre, vreau să vă asigur că nu este intenția noastră. Noi dorim să evităm o situație în care statele membre ar periclita uh, fluxul uh, de gaze naturale și funcționarea pieței interne, astfel încât uh, vă rog să mențineți competențele Comisiei și nu invers, în ceea ce privește pragul declarării unei situații de, de declanșare a, a situației de urgență la nivel comunitar. Eh, eu eh, sunt de acord să nu avem niciun procent foarte clar, atât timp cât este foarte clar că după ce Comisia evaluează poziția și situația respectivei țări, poate declara situația de urgență și asta la solicitarea unui stat membru. Dar dacă avem uh, un prag de 20%, așa cum sunteți de părere unii, unii dintre dumneavoastră, nu prea are sens, fiindcă la ultima criză, iată, nu reducerea Uh, reducerea uh, aprovizionării cu gaz a scăzut cu 10% și iată, dacă am avea acest uh, prag de 20%, nu ar avea niciun sens. Deci ori 10%, ori deloc, fiindcă și noi vrem să avem aici competențe suplimentare de competențe de decizie. Aș dori aici să subliniez un lucru care este foarte important și anume dimensiunea externă. Nu cred că avem o problemă de cooperare cu, între doamna Ashton și domnul Oettinger. Nu mă îngrijorează acest lucru, dar este foarte important să menținem solicitarea ca statelor membre să înștiințeze să ne înștiințeze uh, privind acordurile interguvernamentale cu țări terțe înainte de a le încheia, pentru că acest lucru este foarte important dacă dorim să ne, să ne exprimăm într-un singur glas în domeniul energetic. Uh, iar um, statele, statele membre acum uh, se limitează la o înștiințare ex post și nu reușim acum să avem o situație uh, um, o situație de exprimare într-un singur glas. Uh, o să mă opresc aici, domnule președinte. Sper că am răspuns la toate întrebările ridicate. o chestiune la care s-a referit domnul Turme, Turmes este vorba de cooperarea regională care nu ar trebui să ducă la soluții mai puțin riguroase decât standardul N-1. Acest lucru trebuie să reiasă limpede din text și acest lucru se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La sfârșit, încă o dată, colegul Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și uh, și-au exprimat uh, dorința de a ajunge la un uh, acord în ceea ce privește problemele restante. Compromisurile la care vom ajunge trebuie să um, oglindească complexitatea chestiunilor pe care le discutăm. Nu putem să ajungem la uh, un compromis care să facă pe toată lumea fericită sau invers. Astfel încât, aceată, acesta este miezul unui compromis și trebuie să obținem un echilibru între poziții divergente și poziții care, luate individual, nu ar reuși să soluționeze problemele care ne confruntăm. Vă dau un exemplu, doamnă Vălean, de pildă. Um, a văzut lucrurile foarte bine, ca întotdeauna, și ne-a spus că am putea să ne confruntăm cu situații în care criza de aprovizionare ar putea să fie uh, sub 10% din totalul Uniunii Europene, dar pentru un anumit stat Uniunea Europeană sau pentru un anumit grup de state ar trebui să reprezinte ar putea să reprezinte în continuare un dezastru și avem nevoie de acțiune comunitară în acest caz pentru a uh, răspunde acestei situații de criză. Pe de altă parte, o țară mare, într-un anumit moment, ar putea să aibă o întrerupere a aprovizionării mai mare de 10%, dar această țară ar putea să aibă la dispoziție propriile sale resurse și mijloace de a găsi o soluție de una singură, astfel încât nu ar trebui să declanșăm situația de urgență. Iată, deci trebuie să găsim niște criterii care să nu fie neapărat o cifră unică aplicată la nivel european, ci uh, care să reușească să oglindească situațiile individuale care ne-am putea confrunta. În ceea ce privește abordarea regională, ei bine, aceasta ar putea să fie obligatorie în momentul în care uh, înlocuiește un plan național, dar în același timp ar putea să se bazeze pe voluntariat în momentul în care se, ad- se, este o adăugire la uh, planurile naționale. Același lucru este valabil și pentru competențele comisiei. Nu va, comisia nu va fi un fel de superstat care garantează aprovizionarea cu gaze naturale, dar așa cum a spus și reprezentantul comisiei, bineînțeles, există unele aspecte unde comisia trebuie să aibă posibilitatea de a ghida acțiunile statelor membre, fiindcă altfel vorbim în gol, pur și simplu. Astfel încât, domnule președinte, așa cum am spus și înainte, suntem în direcția cea bună. Nu Uh, nu pot conchide înainte de a sublinia un aspect foarte important. Această dezbatere este foarte importantă, fiindcă spunem întotdeauna că Uniunea trebuie să aducă plus valoare cetățenilor ei și trebuie să arate că, într-adevăr, are capacitatea de a îmbunătăți viețile oamenilor și de a soluționa problemele reale ale cetățenilor. Iar acesta este un exemplu foarte bun. Un exemplu clasic, pentru că acesta este un, o soluție reală la o problemă reală. Iată de ce trebuie să putem arăta în acest caz, foarte greitor după părerea mea, că Uniunea Europeană înseamnă ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem mai departe. Suntem într-o oarecare întârziere, dar trecem la voturi. Avem, uh, avem mai multe puncte pe ordine de zi la votare. Haideți să vedem, că să vedem dacă funcționează aparatura. Am Aș vrea să știu dacă toată lumea are cartela de vot. Putem să, încerc, să facem o, un test, să vedem dacă funcționează consolele de vot? Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Stimate colege, stimați colegi, vă rog frumos să păstrați liniștea în sală pentru că ne înțelegem mai bine și apoi trebuie să continuăm cu voturile. Cei care doresc să aibă conversații îi invit să iasă afară din sală. Cei care vor să voteze să rămână în sală, deci. În primul rând. În al doilea rând, aș dori încă o dată să facem un test să vedem dacă consolele funcționează. Deci, vă rog să îmi spuneți, să, să votați uh, da, nu sau abțineri. Doriți să votăm acum? Bun, s-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Se pare că mașinile funcționează. Ok. Klappt nicht? Nu funcționează? Forgot, that's no problem. Dacă v-ați uitat cartela, nu e o problemă. Uh, data viitoare veniți mai devreme. Apoi uh, mai avem probleme cu consolele. Vă rog, tehnicianul, se pare că există două console care nu funcționează în rândul 2. Bun, vă rog să verificați. În al treilea rând, mai uh, colegul Bodi dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din motive de urgență am fost informați că suntem obligați să depunem amendamentele în limba engleză. Aș dori să protestez. Dreptul de amendament este un drept fundamental al parlamentarilor Uniunii Europene. Uh, Uh, știm că Uniunea Europeană este o uh, uniune în care pacea se face prin democrație, este un experiment internațional uh, fără precedent. Aș dori ca toți deputații să aibă dreptul să-și depună amendamente în limba maternă. Colegul Langen. Colegul Langen. Și eu aș dori să sprijin întru totul intervenția colegului dinainte. Mulțumesc. Și eu sprijin această intervenție în primul rând și în al doilea rând deci sprijin tot ce ați spus, domnule Bodi, și apoi am uh, convenit că este vorba de o excepție, să nu uităm acest lucru. În urmă cu câteva săptămâni am avut o dezbatere cu privire la acest punct de pornea de zi. Nu știu dacă toată lumea a fost uh, prezentă atunci, însă am discutat uh, pentru că spuneam că e o problemă foarte mare respectiv că va fi foarte greu să respectăm termenele. Am încercat să amânăm puțin uh, și să tărăgănăm lucrurile, însă nu am avut de ales. Însă am convenit și toată lumea, toți cei care au fost prezenți pe atunci, au fost de acord să muncim astfel. Da, îmi cer scuze. În principiu aveți dreptate, însă de data aceasta facem o excepție și am, uh, am uh, convenit să procedăm astfel. Îmi pare rău, nu putem uh, schimba regulile, dar de această dată am căzut de acord și poate putem găsi o soluție. Domnul Bodi. Aș dori, domnule președinte, să știu care este temeiul juridic unui astfel de acord. Avem un uh, deputat socialist francez care spunea aveți nu aveți dreptate din punct de vedere juridic pentru că sunteți politic minoritar. Aș dori să văd care este temeiul juridic conform căruia un uh, deputat nu își poate depune un amendament uh, în limba de lucru. Ar putea să răspundă secretariatul la această întrebare? Vă rog. Deci Într-adevăr, există derogări speciale posibile care se aplică în principiu în plenară pentru a vota pe marginea unor documente care nu sunt uh, traduse în toate limbile. Și există condiții speciale care permit unor, unor deputați, unui număr de deputați, de a se opune deciziei președintelui. Însă, în ce privește depunerea de amendamente, regulamentul nu stipulează nimic. Können wir dann verfahren wie vom Ausschuss damals beschlossen? Putem continua așa cum uh, am decis la ședința anterioară. Vom încerca să găsim o soluție pentru această problemă deosebită. În primul rând vom vota raportul Butikofer, amendamentul 1. Cine este pentru? Am putea vota prin ridicarea mâinii și dacă uh, avem probleme, apoi putem verifica electronic. Cine pentru amendamentul 1, vă rog. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte. Pentru. E caducă. A doua parte, spune președintele, sau prefera să verificăm foarte bine. Prima parte. Vot electronic. S-a deschis votul. Încă o dată. S-a deschis votul. Avem un vot PP în plus. Două voturi PP în plus, spune președintele. Încă unul. Rămâne un vot în plus. S-a rezolvat. Bun. S-a închis votul. Rezultatul este următorul. 13 voturi pentru, 38 împotrivă, e respinsă prima parte. A doua parte e caducă. Trecem acum la amendamentul numărul 5, în două părți. Cine este pentru prima parte? Cu amendament oral. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu e ușor. Prefer să verificăm. E vorba de amendamentul oral și doar amendamentul oral. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. Solicitarea de respectare a regulamentului, domnul Odi. Îmi pare rău, spune domnul Odi, nu am votat amendamentul 4. Mulțumesc uh, pentru corectarea greșelii. Deci votăm a doua parte a amendamentului 5 acum. A doua parte. Cinciul, a doua parte uh, devine caducă. Revinem la amendamentul 4 cu scuzele de rigoare. Am greșit. Amendamentul 4 vizează doar versiunea limba franceză. Cu permisiunea dumneavoastră, condament e un amendament oral și astfel avem traducerea. Gut. Uh. Um, Herr Bütikofer, darf ich Sie noch mal bitten, darüber nachzudenken, bis Sie sich... Domnule uh, Bütikofer, puteți să ne spuneți câte ceva? Domnule președinte, acest amendament nu există în limba engleză pentru mine, pentru raportor. Ne-am pus de acord cu colegii că nu vom avea decât amendamente în limba engleză. Eu nu înțeleg limba franceză, deci nu pot înțelege amendamentul. Autorul ar fi putut să mă contacteze, nu a făcut-o și deci nu, nu văd de ce ar trebui să votăm ceva care, un amendament care este prezentat în ultimul moment rezultatul acestui vot nu poate fi pertinent dacă procedăm așa. Also, äh, mein Vorschlag war ja, ob wir den als mündlichen... Propunerea mea era să propunem acest amendament sub forma unui amendament oral și astfel ați avea interpretarea și deci versiunea în limba dumneavoastră. Însă că dacă cineva se opune, e foarte clar. E o diferență față de procedura prevăzută. Domnul Langen, ceruse uh, cuvântul pentru o solicitare de respectare a regulamentului. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne punem de acord pe versiunea în limba engleză și dacă nu putem avea interpretare, propun și de altfel fiecare deputat are dreptul, vă propun să întrerupem voturile și propunem ca data viitoare să votăm toate versiunile lingvistice. Domnul Bodi. Domnule președinte, Aș dori să-i spun domnului raportor că am avut un schimb de vederi pe această temă. Îmi cer scuze față de domnul raportor, aș fi dorit să mă întâlnesc cu el. Am avut o activitate foarte intensă în cadrul delegației franceze și nu am putut să-l contactez. Aș dori să vă fac o propunere. Dacă colegii consideră acest amendament, avem interpretare, fiecare va înțelege amendamentul și va putea să voteze în consecință. Colegul Comi. Colega Comi, cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu ce spunea colegul din Franța. Colegul Chichester. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, situații de genul acesta, conform bunelor practici, amendamentul ar trebui considerat ca un amendament oral și doar prin lectura lui și prin intermediul interpretării Uh, putem considera că toate versiunile lingvistice ajung la deputați. Deci haideți să trecem la treabă. Domnul raportor, încă o dată. Din ultimile informații pe care le-am primit, fiecare deputat al Comisiei poate să se opună acestei proceduri a depunerii amendamentului oral. Domnule Langon, vă rog un minut. Eu sunt dispus să eliminăm această rezervă, având în vedere că domnul autor și-a cerut scuze pentru faptul că nu m-a contactat. Și acum trecem la treabă. Domnul Odi, sunteți gata să citiți acest amendament în oral, nu foarte repede, astfel încât interpreții să ne furnizeze o traducere bună și astfel să avem cu toții posibilitatea să înțelegem acest amendament. Mă bucur că am ajuns la un acord. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc colegului pentru favoarea pe care ne-o face. Iată care este textul. Solicită Comisiei să adopte o abordare politică și globală pentru a permite Europei să intre pe calea unei economii sănătoase și a unei uh, agende uh, renoite pentru creștere, pentru ocupare și pentru a se asigura că toate politicile cheie contribuie la aceste obiective. Invită Comisia să explice și să aibă cu Parlamentul European o dezbatere privind eficiența politicii concurenței și să se asigure că politica antitrust actuală bazată pe principiul unor sancțiuni, unor amende foarte ridicate, calculate pe baza cifrei de afaceri, fără a ține cont de rezultatele firmelor, e adaptată obiectivelor, evitând riscul de a slăbi, ba chiar de a elimina companiile europene vizate și aceasta în detrimentul ocupării. Își pune întrebări în legătură cu aplicarea acestor amende care poate ar trebui să fie disociate între persoanele care se fac răspunzătoare de comportamente anticoncurențiale nefaste, care trebuie combătute și firmele în sine cu uh, firmele cu salariații săi care nu ar trebui să facă obiectul unor comportamente ilegale. Mulțumim pentru traducere. A înțeles toată lumea, nu sunt obiecții, atunci putem trece la vot. Cine este pentru amendamentul 4? Cine e împotrivă? Se respinge. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Cine pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul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 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, prima parte, amendamentul 17. Cine e pentru? aliniatul 7, amendamentul 17, textul original. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte eh, devine caducă. Trecem la amendamentul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E eh, respins. Votăm propunerea astfel modificată. Cine este pentru? Votul electronic. E mai bine așa. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Avem un vot PPM+. Plus. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. Votul următor. Felicitări domnului raportor. Trecem la votul următor. Raportul Vălean. E un vot mai complex. Deci, vă rog să fiți atenți la ordine. Există foarte multe amendamente orale, deci uh, vă rog să fim disciplinați. Amendamentul 27. 27, 28. 27, 28 și amendamentul oral. Pentru, vă rog, ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnule președinte, mă scuzați, am cerut să iau cuvântul înainte de începerea votului, spune doamna Țicău, dar nu m-ați văzut. Eu voiam să spun că amendamentul numărul 50 nu este acoperit de compromisul numărul 1. Deci 50, 50 nu este inclus în textul compromisului 1 și aș dori să se uh, țină cont de acest fapt. Dar, doamna Țicău, problema este că raportorul și grupurile, cred că toate grupurile, au uh, ajuns la un compromis și deci nu se mai poate modifica acum toate grupurile au recunoscut acest text ca amendament de compromis. Poate că ar trebui să discutați cu grupul dumneavoastră să vadă dacă se mai poate modifica ceva. Pentru că amendamentul de compromis nu se mai poate modifica. Doamna Vălean. Amendamentul 15, spune doamna Vălean, ă, se încadrează la amendamentul de compromis. Din punctul meu de vedere, este evident. Also ähm, das sind manchmal Probleme, Frau Tico. Ich habe solche Fälle auch schon selber erlebt. Das äh, müssen wir mal genau uns angucken. Nur jetzt kann... Cred că am mai trecut prin acest tip de situații în trecut. Eu nu pot decât să vă spun că trebuie să dăm curs recomandării făcute de grupurile politice. Însă poate se mai schimbă ceva la plenară. Amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă cu majoritate. 54 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 cu un amendament oral. În bloc cu compromisul 4. Mi se pare foarte complicat. Deci 55 plus amendament oral plus compromisul 4 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Cu amendamentul oral. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3 cu amendamentele orale la amendamentul 82. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, 65. Nu, 63, rectifică președintele. Sunt multe amendamente retrase. 63, Ghirec. Votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3 3 bis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul. Se adoptă. 70 este un amendament oral care a devenit caduc. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte este retrasă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 și 76 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 și 78 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. La 80, a doua parte cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 a de la Envi pentru, împotriva abțineri, se respinge. 14 și Envy 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envy 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envy 5. Pentru, împotrivă, verificăm. Envy 5, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Haideți încă o dată. Pentru 85. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 și 90 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5 în bloc cu amendamentul oral la amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul. Amex? mers. one more, One more. Încă unul împotrivă sau cum? Nu contează. 29 la 24 se adoptă. Asta a fost 112. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 118 pentru, împotrivă, 117, mă scuzați, se adoptă 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 122. Amendament oral. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. 128. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Verificăm la prima parte. S-a deschis votul, s-a închis votul. Rezultatul. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. NV7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. 30 este caduc. Acum ajungem la 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral de la 31 pentru împotrivă. Verificăm. Verificăm, vă rog. La 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru. 34 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul 34, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. 35 vot pe părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă. Verificăm. A doua parte verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul se adoptă. A treia parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Envi 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vot pe părți la 37, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte este retrasă. Acum 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 39, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte este retrasă. Compromisul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Claude Turmes. În legătură cu uh, considerentul am, vo am votat considerentul 14A împreună cu compromisul 5. A, bine, am înțeles. Număr 45. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 este caduc și putem astfel să votăm întregul text, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este că se adoptă. Felicitări! Și acum trecem la votarea rezoluției legislative. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este... Se adoptă. Trecem mai departe la punctul europeana, raportul domnului Enciu. Iarăși un vot complicat. Votăm amendamentul 2. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Împotrivă? Am luat prea repede? Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5. Pentru. Cu amendamentul oral. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Abțineri. Se adoptă. 14 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 s-a retras. 16. Cine este pentru? împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 cu amendament oral pentru. împotriva. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 S-a făcut o solicitare din partea verzilor. Eu ar dori ca prima parte a amendamentului 6 să se voteze acum. Ați uh, căzut de acord asupra faptului că prima parte a 6 devine caducă dacă 4 și 5 sunt adoptate, dar dacă uh, se insistă în acest sens, putem supune la vot. Însă Iată, inițial nu voiam să facem așa, dar acum votăm prima parte a amendamentului 6. Nu este pe lista, pe lista de vot, dar cine este pentru? Împotriva. Foarte mulți n-au votat. Haideți să votăm electronic. Prima parte a amendamentului 6, vot electronic. Aveți o problemă? Da, vă rog, explicați-ne încă o dată ce votăm. Vă explic încă o dată atunci. Prima parte a amendamentului 6. Am ajuns la un acord cu grupurile politice cum că nu vom vota această prima parte. Era vorba despre îmbunătățirea gestionării. S-a hotărât că dacă 4 și 5 vor fi adoptate, nu vom vota prima parte a amendamentului 6, dar verzii doresc totuși să votăm prima parte a amendamentului 6. E clar? se, ne întrebam dacă îmbunătățirea gestiunii, această formulare trebuie să fie inclusă în text sau nu. Haideți să votăm acum. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic. Vă rog să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Felicitări. Felicitări. Nächste Abstimmung ist dann die Abstimmung Installierung des europäischen Extrem Următorul vot se referă la uh, supertelescopul european. Uh, se, cine este pentru, cine este împotrivă, toată lumea este pentru, extraordinar, felicitări raportorului, să adoptăm. Ajungem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, raportorul domnul Tosenovski. Am introdus acest vot pe ordinea de zi. Este, trecem direct la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 1 se adoptă. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum uh, trecem mai departe. La 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Unsprezece, din nou, pentru. Vă rog să ridicați mâna. Acum votăm amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3 ne-am ocupat de el, ajungem la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 6 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Ajungem la votul asupra raportului pe de întregul. Este vorba de varianta amendată. Cine este pentru? Nu o să votăm electronic. Cine este pentru? Împotriva acum? Abține. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Nu o să votăm Uh, rezoluția legislativă pentru a permite negocierilor să continue, astfel încât am terminat punctul de votare de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să nu plecați pentru că o să continuăm cu ședința noastră. Ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de noua agendă digitală pentru Uniunea Europeană. Avem aici o bază foarte clară de discuție. Fontana del Castillo este raportor pe acest punct și doresc să-i dau cuvântul. V-aș fi foarte recunoscător, stimați colegi, dacă uh, aveți chestiuni urgente de discutat acum, vă rog să ieșiți din sală, pentru că acolo aveți destul... Uh, aveți posibilitatea de a vă continua discuțiile. Vă rog frumos să faceți liniște, pentru că încercăm să ne continuăm ședința. Mulțumesc foarte mult. O să dau acum cuvântul doamnei Del Castillo. Și aș dori să urez uh, bun venit uh, domnului Colasanti. O să vă dau ocazia să părăsiți sala. Vă rog, nu înțeleg ce e așa de greu. Vă rog să părăsiți sala repede și în liniște. meine Damen und Herren, ich habe erstens äh, Wortmeldungen. erste Wortmeldung an die Berichterstatterin Frau del Castillo. În primul rând, dau cuvântul doamnei del Castillo. Presidente, eh, muchas gracias. Eh, en este tramo final de la mañana del eh, jueves. Mulțumesc, domnule președinte. Iată acum uh, avem primul schimb de păreri privind agenda digitală, târziu acum către după masă joi, uh, iar uh, acest, acest raport a, făcut, a fost făcut la propunerea Parlamentului, iar în această perioadă, înainte de înaintarea documentelor Comisiei privind agenda digitală pentru Europa, Parlamentul European trebuie să-și poată exprima părerea, iar Comisia și Consiliul, precum și statele membre în general, vor uh, putea să uh, asculte părerea Parlamentului European uh, în momentul în care noi vom avea o poziție clară și definitivă privind această chestiune. Nu cred că uh, nu va lua prea mult timp, fiindcă toată lumea știe cât de important, uh, importante sunt tehnologiile informației și comunicațiilor. Acestea pătrund în practic toate aspectele vieții noastre, sociale și economice. La ora actuală suntem încă la începutul acestei uh, ere digitale și avem două posibilități. Uh, pe de-o parte putem uh, permite um, evolu- evoluției normale, acest business as usual, cum se spune în engleză, sau putem să încercăm să grăbim acest proces, această trecere către era digitală. Lucru deloc ușor, fiindcă um, este vorba de o schimbare de paradigmă și uh, trecem într-o etapă total uh, diferită uh, în ceea ce privește domeniul uh, telecomunica telecomunicațiilor. Până acum aveam um, documente de hârtie, iar acum ne ocupăm de biți și de atomi. Iată. Separarea um, separarea de aceste aspecte tangibile uh, va fi mm, va necesita oarecare perioadă de obișnuință pentru statele membre, pentru orice uh, for de discuții Eh, acest subiect este foarte important, este vorba de agenda digitală și modul în care eh, putem să mergem eh, mai departe, să facem un pas în plus pentru a avea măsuri specifice și clare, acțiuni la fel de clare și precise pentru a um, reuși să profităm la maximum de această revoluție digitală. Dacă îmi vrei să descriem, să descriem um, această agendă digitală, este vorba de aceste acțiuni care au, ca scop, care au scopuri foarte clare și planuri precise, precum uh, și chestiuni de, mon, de, de monitorizare a acestor planuri pentru a putea să profităm de revoluția digitală, fiindcă fie profităm de toate aceste noutăți, fie vom rămâne codași față de celelalte zone geopolitice ale lumii care se îndreaptă cu viteză mare către acest viitor digital. Stimați colegi, astăzi eh, o să vă prezint agenda 2015.eu. Dacă ați primit, dacă aveți deja în fața ochilor documentul acesta, veți vedea că este vorba despre o spirală virtuoasă la sfârșitul documentului și dacă aveți acest document um, în față, veți înțelege la ce mă refer. Nucleul acestei spirale reprezintă persoana, cetățenii, consumatorii, acei oameni care au nevoie de competențe, de abilități Uh, și au nevoie de acces rapid, precum și au nevoie de anumite drepturi care să le protejeze accesul și să le garanteze accesul, dar care să le dea în egală măsură și încredere în sistem pentru a putea funcționa în noul mediu digital. Mai departe vom avea de a face cu o serie de aspecte foarte importante dacă ne dorim să avem o societate digitală în Europa, în adevăratul sens al cuvântului. Următorul element reprezintă piața unică digitală, este vorba de o piață unică deschisă, unde concurența joacă un rol primordial. Aceasta trebuie să ofere șanse și posibilități în ceea ce privește furnizarea de bunuri și servicii, trebuie să le ofere cetățenilor noștri libertatea de alegere. Iar industria este cea care trebuie să garanteze toate acestea, fiindcă altfel vom avea de pierdut pe piața mondială dacă nu reușim să fim concurențiali acasă, în Europa, fiindcă doar așa vom reuși să avem economii de scală, fiindcă, iată, acum avem 500 de milioane de uh, consumatori potențiali în Europa. Mai departe, mai avem uh, o buclă a spirale care ne duce la societate, iar aici cuvântul cheie este prosperitate. astfel încât, uh, mai presus decât celelalte chestiuni la care am făcut referire, trebuie să promovăm cercetarea și dezvoltarea, să promovăm excelența, care ceea ce va însemna că sporim capacitatea de producție a industriilor noastre din punct de vedere digital. După mine este evident că IMM-urile care uh, Uh, reprezintă motorul economiei noastre, vor juca un rol foarte important în acest sens. Acțiunile de promovare a agendei digitale în rândul IMM-urilor vor fi foarte importante dacă dorim să canalizăm resursele lor, fiindcă altfel nu putem înregistra progres. Iată, deci, o vedere de ansamblu a abordării mele Alături de această spirală am mai introdus și alte elemente care, după mine, sunt indispensabile dacă ne dorim ca evoluția digitală să aibă loc. Este vorba aici despre leadership politic, pe de o parte, care are o, o dublă semnificație. Este vorba, pe de o parte, de uh, faptul că agenda digitală trebuie uh, să facă obiectul uh, mai multor structuri în uh, societatea europeană și politică. Este vorba de nivel regional, național și comunitar, astfel încât aceste obiective să fie deținute, ca să spunem așa, de toate elementele clasei politice, fiindcă altfel nu vom reuși să le uh, Um, să le dezvoltăm cum trebuie. Este foarte important să existe o vizibilitate a acestora. Iată de ce cred că avem nevoie să se ia anumite decizii în fiecare an, cel puțin, trebuie să avem o săptămână dedicată acestei agende digitale și trebuie să avem un, o acțiune de monitorizare din partea Comisiei pentru a ne asigura că ne atingem obiectivele. Agenda digitală se conturează, iar statele membre lucrează în comun în acest sens. Președinția spaniolă va, da mai departe, va preda ștafeta următoarei președinții și așa mai departe. Lucrurile vor evolua lin. Aceste lucruri sunt, exemplu, în unele elemente indispensabile. Oamenii, de pildă, într-o astfel de revoluție, trebuie să dai drepturi oamenilor ca acestea să-și asume acțiunile, nu doar să beneficieze de cunoaștere, dar și să o aplice. Ei nu trebuie doar să știe lucruri, trebuie să, să aibă cunoștințe, dar trebuie să știe cum să-și folosească aceste cunoștințe, astfel încât au nevoie de acces de mare viteză pentru a reuși să beneficieze de toate șansele pe care le oferă această revoluție digitală. societatea digitală începe deja să se contureze. Nu putem compara această revoluție cu revoluția industrială, câtuși de puțin, fiindcă, până la urmă, cerințele asupra anumitor părți ale societății sunt diferite. la, în Revoluția Industrială, elitele au jucat un rol important, iar, dar în, aceast, în această Revoluție Digitală, toată societatea trebuie să fie implicată, fiindcă altfel dezvoltarea societății digitale va avea de suferit. Iată, deci, acest aspect este foarte important. Avem nevoie de o piață digitală unică, deschisă, ea va juca un rol foarte important și este un element crucial al cercetării și dezvoltării. Conchid, domnule președinte, prin a vă spune că am încercat să definesc în niște eh, sfere importante, număr de 10, și fiecare dintre acestea reprezintă un obiectiv politic. Am mai descris și acțiuni politice pentru atingerea acestor obiective ale politicii. Avem... Aș vrea în final să fac referire la câteva aspecte. În primul rând, este foarte important să aplicăm și să dezvoltăm noua legislație a telecomunicațiilor, care, care a fost adoptată recent fie o aplicăm în mod consecvent și rapid, fie nu facem decât să irosim vremea. Fiindcă nu vom reuși să răspundem acestor chestiuni foarte importante. Și dacă numai 7% din tranzacțiile uh, online sunt transfrontaliere, transfrontaliere. Bine, nu vreau acum să vă plictisesc cu tot felul de cifre, dar trebuie să aplicăm acest pachet legislativ al telecomunicațiilor rapid și în mod consecvent în toate statele membre ale Uniunii Europene. Iată de ce Autoritatea pentru Reglementare um, e, Comunitară a fost deja înființată înființată și joacă un rol crucial. În acest pachet se recunoaște deja rolul central al acestei autorități pentru aplicarea um, consecventă la nivel european acestor măsuri și pentru supravegherea um, lor. O altă chestiune foarte importantă o reprezintă faptul că uh, și acest lucru este valabil și pentru alte aspecte, nu doar um, agenda digitală în momentul în care există monitorizare, iar Comisia încearcă să vadă dacă obiectivele stabilite au fost atinse, trebuie să existe un fel de registru. Uh, trebuie să, exist, trebuie să avem transparență în momentul în care se stabilește ce țări au atins obiectivele și ce țări nu. Fiindcă altfel, bineînțeles, nu vom Uh, știi până la urmă ce se întâmplă cu adevărat. Nu vreau uh, să prelungesc prea mult discuția, domnule președinte, însă aș dori să fac un ultim comentariu în ceea ce privește contribuția colegilor uh, de până acum și viitoare. După mine, aici este vorba de un efort comun, chiar împreună vom redacta versiunea finală. Trebuie să țineți minte că acest document, această propunere referitoare la agenda digitală, vine din partea Parlamentului, a întreg Parlamentului, sper eu, și nu trebuie să se uh, refere la redeschiderea, revizuirea pachetului, reinterpretarea pachetului telecomunicații. Evident, uh, Înțeleg faptul că unii colegi ar putea să fie tentați să, să înainteze amendamente în acest sens, dar haideți să nu cădem în această capcană, fiindcă nu ajungem nicăieri. Dacă ne folosim de acest raport pentru a redeschide uh, dezbaterea care a ajuns la capătul unui proces uh, foarte îndelungat și care acum se regăsesc în pachetul telecom. Telecomunicații nu are niciun sens să facem acest lucru pentru că avem pachetul telecomunicații și de, trebuie să ne asigurăm că este pus în aplicare cum trebuie acum. Aceasta este responsabilitatea noastră. Astfel încât, stimați colegi, dacă dorim să fim eficienți, și asta încerc să fac eu în acest document uh, structurat pe care vi l-am prezentat, Uh, încerc să nu mă lansez într-o retorică aici și să vă explic doar cum stau lucrurile, cum stau lucrurile uh, așa cum le înțeleg eu. Trebuie să ne ferim de redeschiderea interpretării unor concepte care se regăsesc în pachetul telecomunicații. Unii poate sunt, uh, au unele critici de adus acestui pachet. Iată, o să mă opresc aici, domnule președinte, și o să mai iau cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare foarte importantă. Trecem acum la dezbaterea propriu-zisă. Cam 10 colegi au cerut cuvântul. Aș dori să vă rog, stimați colegi, să nu vă întindeți prea mult. Domnul Hökmark, în primul rând. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a pus bazele acestei dezbateri și pentru că a subliniat care sunt liniile directoare pentru această agenda digitală. Este unul dintre cele mai importante aspecte pe care le putem face. Eu aș dori să vă atrag atenția asupra unui element esențial când trecem la etapa următoare. În primul rând, schimbarea profundă după criza economică în lume Înainte puteam spune că Europa și Statele Unite, prin moștenirea lor, erau în primul rând al uh, acestei uh, dezvoltări digitale și Europa era un actor mondial. Uh, și am observat o schimbare fundamentală recentă. India și China vor deveni piețe tot mai puternice și în creștere observăm că principalii operatori telecom sunt indieni și chinezi și doar un, euro, un operator european se află în uh, prima linie ceea ce înseamnă că schimbă uh, total baza de, de dezvoltare a pieței telecom. Ar trebui de asemenea să nu uităm și faptul că în Uniunea Europeană cel mai mare uh, grad de penetrare și de dezvoltare uh, în ce privește utilizarea noilor tehnologii se află în acele zone din Uniunea Europeană în care a fost mai multă concurență și un acces mai ridicat pe piață. Nu trebuie să uităm acest aspect. Așa cum spunea și doamna raportor, trebuie să punem în aplicare pachetul Telecom. Va fi foarte important pentru a ne asigura că rămânem uh, lideri mondiali. Aș dori să subliniez câteva aspecte în completarea elementelor pe care ni le-a prezentat doamna raportor. E vorba de trei obiective de ca, în care trebuie să dăm dovadă de mai mult curaj decât înainte. Dividendul digital, digital. Cum folosim acest digident uh, uh, digital în Europa și nu doar în statele membre. Felul în care folosim acest dividend uh, va fi foarte important pentru a ne permite să avansăm mai repede decât alte regiuni din lume. Trebuie să facem presiune asupra statelor membre și asupra instituțiilor europene pentru a ne asigura că optimizăm folosirea acestei, uh, acestui dividend uh, digital. Să ne asigurăm că avem noi soluții, soluții inovatoare uh, în spectru, astfel încât să folosim cât mai mult noile tehnologii. În al doilea rând, comerțul electronic ceea ce înseamnă că trebuie ca dezvoltarea digitală să fie legată și de cu alte lumi, de exemplu, cu economia reală, economia normală. Ar trebui să încercăm să punem în aplicare această propunere legată de puncte de contact în statele uh, membre în legătură cu TVA-ul. Uh, e în beneficiul consumatorilor și al IMM-urilor. Trebuie să ne asigurăm că eliminăm toate obstacolele uh, birocratice care apar, de exemplu, pun bețe în roate comerțul electronic transfrontalier. Uh, trebuie să fie o prioritate pentru noi. De exemplu, această dezvoltare digitală trebuie să fie în coerență cu dezvoltarea pieței interne în sine. În al treilea rând, referitor la investițiile în noile tehnologii. Cred că ar trebui să folosim investițiile care intră pe piață cât mai, mult, cât mai bine cu putință. Și mai ales să ne axăm pe investițiile publice care nu ar fi fost eficiente pentru a ne permite să avem uh, oportunități egale pe această piață digitală. Pe de altă parte, să ne asigurăm că atunci când investim, investim în tehnologiile cele mai moderne, cele mai de vârf. Ceea ce înseamnă și aici o abordare mai degrabă filozofică în legătură cu dezvoltarea societății digitale în Europa. Trebuie să ne asigurăm că avem o vedere vastă, largă a oportunităților digitale. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că rămânem în prima linie. Deci, să ne asigurăm că internetul e folosit la sca- scară largă în Europa, pentru că dacă nu avansăm mai repede decât alte regiuni, uh, ei, ele ne vor bate datorită lipsei noastre de eforturi. Aș dori încă o dată să mulțumesc doamnei raportor și aștept cu nerăbdare dezbaterea pentru a uh, consolida uh, agenda digitală europeană. Vă mulțumesc. Colegul Țucala are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc doamnei raportor Aș dori să-i spun că textul ei, raportul a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine, începând cu considerentele, cu justificarea succintă și apoi um, mi-a plăcut foarte mult și ce a spus domnul Höckmark. Aș dori să continui ce a spus, să continui intervenția sa. Când am citit raportul nostru, mi-am dat seama că acest text ar putea să fie un adevărat bestseller în mediul universitar. Pentru că are ingredientele necesare, are suficient realism, dar are și aspectele politice relevante. De asemenea, propune obiective, de asemenea, ne arată care sunt căile de a atinge obiective, apoi uh, trece în revistă și instrumentele de care vom avea nevoie, vorbește și de un uh, plan de acțiune foarte necesar, dar axează până la urmă, pune accentul pe utilizatorul final, pe persoană. Din păcate, în prezent, suntem mult prea obișnuiți să vedem persoanele ori ca niște mașine, mașini de producție, ori ca pe o colecție de drepturi și datorii. Ori acest uh, raport pe care l-a întocmit doamna Pilar del Castillo Vera analizează avantajele producției și costul uh, mânii de lucru, de exemplu, dar abordează și conținutul cultural și contribuția culturală pe care uh, ființele omenești o pot aduce. Și această abordare este foarte importantă pentru societate în ansamblul ei. Cred că e foarte important să permitem cetățenilor să uh, simtă că viața lor, existența lor are sens. Să le permitem să producă, pentru că, până la urmă, producția, producția în era digitală uh, poate avea loc doar dacă avem acest amestec, acest cocktail uh, de care vorbește doamna Castilio Vera. A doua lege a termodinamicii spune că dacă un corp rece încearcă să transmită unui corp cald căldură, nu are cum. Deci, trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt antrenați, sunt formați pentru ca ei să folosească aceste instrumente, astfel încât viziunea noastră de astăzi, idealul nostru de a obține o societate care permite persoanelor să aibă o viață plină de sens, e posibil deci trebuie să le permitem cetățenilor să uh, aibă această viață plină de sens. Stimați colegi, chiar dacă nu sunteți membrii acestei comisii, cred că ar trebui să citiți acest raport, pentru că trebuie să ne uh, aducem cu toții contribuția uh, la el. Și că tot vorbim despre persoană, e limpede că în ceea ce privește producția, tinerii Tinerii care sunt uh, lăsați pe margine se află în poziția cea mai defavorizată, sunt într-o poziție mai defavorizată față de persoanele mai în vârstă care nu au acces la uh, era digitală, pentru că nu au niciun fel de alternative în legătură cu felul în care evoluează societatea de astăzi. E vorba de tinerii de astăzi. Deci ar putea să existe o prăpastie dacă statele membre și Europa nu studiază îndeajuns de serios această problemă așa cum fac alte țări. De exemplu, Turcia. Recent a investit sume foarte mari de la buget pentru a se asigura că cetățenii sunt formați pentru a folosi uh, noile tehnologii, la fel ca și Statele Unite. Europa trebuie să treacă la era următoare, trebuie să fie curajoasă, trebuie să depună eforturi. Avem europeana și cred că putem să depășim chiar Google cu european. Dar să nu uităm că tradițiile europene și bunăstarea culturală a 27 de state membre cu o istorie multimilenară trebuie să fie digitalizate. Aș dori să mulțumesc încă o dată doamnei raportor și să o felicit pentru tot ce a făcut. Calfin. Äh, Domnul Calfin, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna Del Castillo pentru acest proiect de raport. Reflectă în mare măsură importanța tehnologiilor digitale și de asemenea stabilește obiective foarte ambițioase pentru următorii ani, următorii cinci ani. Este extrem de important faptul că acest raport așează cetățeanul european în centrul dezvoltării TIC și ne așteptăm ca noul comisar care se va ocupa de digitalizare să uh, contribuie la uh, stabilirea rolului de lider al Uniunii Europene în epoca noilor tehnologii, mai exact a tehnologiilor digitale. Și aș dori să susțin anumite aspecte cheie din raportul doamnei Del Castillo. Uh, în primul rând, introducerea de parametri specifici pentru promovarea tehnologiilor digitale. Aceștia pot fi uh, asigurați prin crearea unui mediu mai favorabil concurenței, pentru că dacă va exista o concurență sporită, evident, cetățenii vor avea acces la un internet mai rapid, mai bun și mai sigur. Apoi trebuie să creăm condiții pentru uh, utilizarea mai multor servicii prin internet. Și în acest scop trebuie să ne gândim la crearea unei piețe realmente unice și dinamice a bunurilor pe internet. Și, în ultimul rând, trebuie să pregătim fiecare cetățean european, învățându-i pe toți să folosească tehnologiile digitale. Aș, aș, acestea au fost aspectele cheie pe care voiam eu să le subliniez și cred că Parlamentul European ar putea să se implice as, în aceste aspecte. În primul rând, tehnologiile digitale au sens numai dacă asigură o mai bună calitate a vieții și a muncii cetățenilor europeni. Iar acest aspect este esențial. Cunoaștem cu toții revoluțiile din viața noastră de zi de zi, însă nu trebuie să permitem niciunui dispozitiv nou să creeze o prăpastie digitală. De aceea este foarte important să nu pierdem din vedere principiul solidarității, mai ales în contextul acestei societăți a informațiilor uh, digitale. Apoi trebuie să ne punem întrebarea de ce rămâne Uniunea Europeană în urmă în domeniul noilor produse și al noilor tehnologii. E clar că nu trebuie, nu, nu, nu trebuie numai să aplicăm noile tehnologii, ci și să creăm noi tehnologii. Și vedem că piața europeană este deosebită în acest sens. Mai mult este necesar să se ofere mai multe stimulente pentru universități pentru centrele de cercetare și pentru cooperarea acestora cu uh, întreprinderile pentru crearea de noi produse care să fie puse pe piața europeană și nu numai. Apoi, când discutăm despre uh, noile tehnologii, ajungem inevitabil și la problema conținuturilor de pe internet. Nu vreau să intru în detalii, dar Uniunea Europeană nu poate evita la nesfârșit această dezbatere. Trebuie să găsim soluții durabile care să fie uh, acceptate de către societate și să contribuie la crearea de noi produse pe internet. Nu trebuie să îngrădim dezvoltarea internetului și trebuie să oferim răspunsuri clare în domeniul reglementării conținuturilor, ceea ce înseamnă, de asemenea, că și uh, regulile sociale trebuie să se adapteze la acest nou mediu cu cât mai repede, cu atât mai bine. Și, uh, în ultimul rând, aspectul cibernetic uh, nu trebuie doar să, ca acest regulament să fie adoptat de către toate statele membre. Noi trebuie să facem și un efort internațional pentru a combate uh, infracționalitatea cibernetică. Trebuie să, să se creeze postul de coordonator european de combatere a Uh, infracționalității cibernetice. O Europa digitală nu este posibilă fără un uh, spațiu cibernetic sigur, ceea ce trebuie să fie arătat mai limpede în raport și comisia noastră trebuie să se ocupe de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vălean! Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei del Castillo Vera pentru ideile sale importante și interesante și pentru conceptele dezvoltate în raport. Sunt de acord în sens larg cu majoritatea acțiunilor politice sugerate în raport și cu obiectivul de a ajunge la o societate digitală prosperă în următorii ani, în principal prin asigurarea accesului la internet în bandă largă, la promovarea internetului rapid în bandă largă și la stimularea cetățenilor la participarea activă la viața socială pe internet. sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește calitatea de concizie a acestui raport în alte acte legislative, cum este guvernanța pe internet, nu trebuie să se reia cele spuse aici. Am câteva întrebări uh, pentru a cere lămuriri suplimentare. În primul rând, nu sunt convinsă că 2015 este o țintă realistă, mai ales dată fiind strategia 2020 a Comisiei pentru crearea unei pieți unice mai aliniate. Mă tem că până când se va finaliza acest proces, până se va implementa pachetul și se vor face investițiile necesare, s-ar putea să depășim 2015. Deci, într-o perspectivă mai extinsă, deci până în 2020, am putea include și o revizie la jumătatea parcursului, care să fie făcută, de exemplu, în 2015. Pentru mine ar fi mai logic așa. În al doilea rând, cred că abordarea serviciilor universale pentru asigurarea acoperirii universale în bandă largă trebuie să fie reformulată pentru a se găsi o soluție mai orientată către piață care să fie la înălțimea diversității piețelor telecomunicațiilor din ziua de astăzi. Pentru că prin stimularea concurenței s-ar putea ajunge la un mediu mai performant fără să se distorsioneze stimulentele. În al treilea rând, consider că nu se pune suficient accentul pe concurența în domeniul pieței telecomunicațiilor. Se rămâne la nivelul uh, piețelor fixe și eu cred că este nevoie de o concurență mai mare pe aceste piețe, dat fiindcă întreprinderile uh, de acolo introduc majoritatea fluxurilor de capital în domeniul uh, comunicațiilor fixe, liniilor fixe. Apoi, uh, îndepărtarea ex ante a reglementărilor specifice din domeniul telecomunicațiilor, alineatul 7, nu este justificat. Mi se pare că intervenția Comisiei și autorităților naționale de reglementare este acceptabilă pentru gestionarea activităților întreprinderilor respective și cred că reglementările specifice trebuie să fie îndepărtate numai atunci când o concurență eficientă există. Și mai am câteva idei suplimentare de propus, poate le veți include în raport dacă doriți. Cred că agenda digitală trebuie să permită o concurență pe termen lung și durabilă între actorii din domeniul infrastructurii. Investițiile în fibră, în rețele de următoare generație, trebuie să uh, beneficieze de stimulente adecvate pentru continuarea investițiilor. Nu trebuie să uităm că în următorii 50 de ani avem nevoie de obținerea unei infrastructuri deschise care să permită diversificarea serviciilor oferite consumatorilor. Apoi, când sectorul liniilor fixe se arată prea concentrat, în uh, opoziție, în sectorul comunicațiilor mobile, actorii nu au suficient capital pentru a face investiții în extinderea acestui sector. Iar în ceea ce privește accesul la internet în bandă largă, acesta necesită alocarea dividendelor digitale și trebuie să se uh, stimuleze o abordare care să faciliteze uh, investițiile în domeniul telecomunicațiilor mobile. Nu e vorba neapărat de servicii specifice 3G, ci de bandă largă în general. Este nevoie să se uh, desfășoare întregul spectru al dividendului digital. Piața unică nu trebuie să devină doar o piață de vânzare cu amănuntul la consumator, trebuie să se țină cont și de nevoile întreprinderilor. Firmele europene, fie că e vorba de IMM-uri sau de întreprinderi multinaționale, trebuie să poată să aibă acces la produse și servicii TIC pentru a-și desfășura activitățile de afaceri. Firmele din fiecare stat membru trebuie să aibă acces corect la rețelele de comunicații din alte state membre. Și în acest sens, întreprinderile vor avea de jucat un rol esențial în promovarea de noi platforme și servicii, cum ar fi cloud computing, computing, sănătate electronică și așa mai departe. Și am să mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc! Acum, tot dintre raportorii din umbră, are cuvântul colegul Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem Comisia de Industrie și deci aș vrea să am o abordare din punctul de vedere al industriei. Dacă examinăm piețele, vedem că avem infrastructură. Și aș dori să nu ne complacem, pentru că în ceea ce privește tehnologia, Europa stă foarte prost. Avem operatori, operatori mari care oferă infrastructură, dar tehnologia pe care o folosesc nu a fost inventată la noi. Dacă ne uităm la aplicații, văd că domnul Colasanti nu e de acord, însă liderii globali nu sunt europeni nici în acest domeniu. Liderii globali nu sunt europeni. Îmi puteți spune că în domeniul tehnologiilor mobile avem Nokia care inovează, însă tehnologia nu este de fapt europeană. Dacă ne uităm la aplicații, și în acest domeniu se fac banii din ce în ce mai mult, veți vedea că majoritatea softurilor de pe această planetă nu sunt europene. Și deci cred că nu trebuie să uh, ne culcăm pe lauri dacă dorim să intrăm pe această piață, trebuie să fim conștienți că uh, este foarte urgent să acționăm și vreau în orice caz să-i mulțumesc lui Pilar pentru acest proiect inițial de raport, însă în acest raport nu este impregnat acest sentiment de urgență. În al doilea rând, încotro se îndreaptă piața. Dacă ne uităm la TIC, vom vedea că se încearcă obținerea unui lucru și anume productivitatea resursei umane. Asta a reușit să facă, au reușit să facă TIC în ultimii 10 ani. Principala direcție a pieței va fi uh, productivitatea energiei și productivitatea resurselor. Și asta se va obține iarăși prin aplicații și nu prin hardware. Bătălia hardware e pierdută, să nu ne mai gândim la ea. Va fi vorba despre cultură, difuzarea culturii și așa mai departe. Și uh, va fi vorba despre noi posibilități, după cum a spus colega Vălean. E-health este un exemplu foarte bun. Într-o societate care îmbătrânește, putem să îi ajutăm pe bătrânii care rămân acasă și să-i ajutăm să rămână acasă în comunitățile lor și să nu-i mai parcăm în institute specializate și azile. Viitorul va fi al celor care dezvoltă aplicațiile și încă o dată, din punctul de vedere strict al industriei, dacă ne dorim ca Europa nu să conducă, e prea târziu pentru asta, dar dacă dorim să fie printre cei care inovează, trebuie să accelerăm. Trebuie să accelerăm și am auzit pe foarte mulți vorbind despre concurență și piețe deschise. Sunt de acord, subscriu. Dar dacă ne îndreptăm doar către o piață deschisă și nu avem niciun fel de stimulente, de obiective, de investiții publice direcționate către accelerarea cercetării pentru a-i prinde din urmă pe ceilalți, nu vom ajunge nicăieri. Am făcut o paralelă la un moment dat între strategia de la Lisabona și strategia 2020. Dacă vă uitați la realizări, veți vedea că e loc de mai bine. Deci, ce ne trebuie? Cred că dacă ne gândim la utilizatori și la drepturile acestora, am încercat în amendamentul 38, uh, am încercat tot felul de metode legislative și am încercat să definim care sunt drepturile utilizatorilor internetului în Europa. Și cred că am avea nevoie de un act care să stabilească drepturile consumatorilor, ale utilizatorilor, definindu-se dreptul la acces, dreptul la securitate și sunt de acord cu tot ce s-a spus despre securitatea rețelelor și dreptul la viață privată. Am să iau un exemplu. Dacă dorim să avem o economie cu utilizare scăzută de energie și emisii de carbon scăzute, se vorbește despre mobilitate inteligentă, pay as you go, și dacă vom face asta, vom avea mari probleme în domeniul informațiilor private, pentru că toată lumea va ști din rețea cine, unde merge, la ce oră și așa mai departe. Dacă dorim să accelerăm adoptarea acestor tehnologii și dorim, dacă dorim ca publicul să le susțină, trebuie să existe garanții foarte clare în domeniul protecției vieții private. Îmi veți spune că nu este de competența Comisiei ITRE, că ar trebui să se discute la LIBE sau în altă parte. Și deci, ce putem face? Să stabilim obiective în legătură cu ceea ce trebuie făcut, dar nu doar obiective în domeniul TIC. M-am să mă refer, de exemplu, la reducerea emisiilor, pentru că dacă nu avem aici obiective ambițioase, industria europeană nu va reuși să ajungă într-o poziție de frunte și noi dorim să devină un lider. Avem programul cadru 7 care este în curs de executare, avem programul cadru 8 și vreau să văd mai multe fondurile regionale ale Uniunii Europene pot fi utilizate pentru accelerarea tranziției. Sunt foarte multe elemente pozitive în raport, însă nu mi se pare, nu sunt de acord cu punctul de vedere că acest raport va fi un punct de referință, că va fi utilizat de legiuitori și de cei din industrie. Nu văd aici sentimentul de urgență, cred că trebuie ca raportul să fie mult mai concret și mult mai uh, puternic în ambițiile sale. Și 2015 este probabil mult prea devreme pentru ca Europa să își uh, găsească rolul în acest domeniu. Nu trebuie să ne complacem, domeniul tehnologiilor, informației și comunicării este unul în care, cu câteva excepții, gen Nokia, Europa a rămas în urmă și dacă dorim să recuperăm timpul pierdut, trebuie să fim mult mai rapizi. Mulțumesc! Acum i-am ascultat pe toți raportorii din umbră. Dragi colegi, dacă vorbiți 6-7 minute fiecare, nu o să terminăm la timp. Am o rugăminte. Uh, să fi, vă limitați la două minute, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Doamna Țicău urmează, apoi doamna Cabaio și mai departe. Doamna Țicău. Please. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Figueredo este raportor din umbră, dacă nu mă înșel. Poate îi putem da ei cuvântul înainte, pentru că e raportor din umbră bine de la sine înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru această informație. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în numele grupului pe care îl reprezint, o să mă ocup de acest raport. Aș dori să trec în revistă pe scurt trei aspecte foarte importante, pentru că, iată, s-a spus deja foarte mult. După mine, raportul acesta este foarte echilibrat. Chiar dacă, din punctul meu de vedere, ar mai uh, fi binevenite unele îmbunătățiri uh, prin propunerile pe care eu le consider importante și pe care o să le fac aici cu privire la încercarea de a evita noi prăpăstii, noi situații de excludere din domeniul uh, dezvoltării digitale pe care, care apar în acest domeniu, care au apărut deja și pe care trebuie să le evităm. Eu uh, aș dori să trag un semnal de alarmă privire la aceste aspecte, mai ales în contextul luptei împotriva sărăciei. Noi trebuie să avem și aici, în acest domeniu, propuneri care să tragă semnal de alarmă asupra propunerilor existente și uh, asupra vitezei cu care dorim uh, să avansăm aici. Lucrurile sunt pozitive, dar haideți uh, să nu creăm mai multe dezechilibre, mai multe inegalități și uh, o excludere sporită, fie de la o țară la alta, fie mm, la nivelul societății, pentru că sunt anumite mm, uh, straturi sociale care au un acces limitat. Mă gândesc aici la importanța pe care o are acest domeniu digital uh, pentru anumite sectoare specifice ale societății. Este vorba de persoane cu handicap, acest, această era digitală poate să fie o modalitate foarte bună de integrare socială și profesională pentru anumite persoane cu handicap. Iată deci cum putem să facem acest lucru. Eu cred că o modalitate ar reprezenta o investițiile publice, care ar juca un rol foarte important în acest domeniu, dar întrebarea este cum vom uh, progresa aici. Important este și solidaritatea pentru a putea combate inegalitățile și pentru a împiedica agravarea acestora. În egală măsură, importante sunt uh, chestiunile la care se face oarecare mențiune, dar care, după părerea mea, cred că ar putea să fie și mai bine subliniate, cum ar fi uh, faptul că se uh, atrage atenția asupra faptului că până în uh, 2015 uh, ar, uh, s-ar putea să avem uh, mai multe inegalități până la urmă uh, între regiuni și între țări, între state bineînțeles, ceea ce privește viața privată uh, și ceea ce subliniază, subliniază uh, colega noastră în ceea ce privește infracționalitatea cibernetică, noi uh, putem să ducem mai departe discuțiile privind aceste aspecte care sunt foarte îngrijorătoare pentru viitor. Același lucru este valabil și în ceea ce privește uh, comerțul și sprijin oferit altor servicii pe internet, unde cred că este nevoie să avem uh, un regulament care să ne permită să evităm uh, excluderea și în acest domeniu, fie că este vorba de IMM-uri, fie că este vorba despre consumatori sau despre cei care ar putea să aibă acces la aceste servicii. servicii. Și vă reamintesc faptul că este vorba de anumite segmente ale societății, despre bătrâni, despre persoane fără uh, resurse financiare, um, experimentează o greutate de accesare a acestei bogății pe care ne poate aduce era digitală, dar în același, sen, în același timp, cum spuneam, am putea să creăm noi inegalități, deci aș dori în acest sens să se înainteze, să se înainteze propuneri. Vă mulțumesc. Doamna Țică. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe doamna raportor. Aș dori însă să încercăm să ne gândim cu toții uh, ce s-a realizat întâi și întâi uh, din uh, planul de acțiune I-2010 unde suntem, uh, care au fost cauzele pentru care nu s-au îndeplinit în proporție de 100% obiectivele uh, planificate. Știm, de exemplu, că avem uh, prin Planul European de Redresare Economică un miliard de euro alocați ca până la sfârșitul anului 2010 să avem acoperire 100% cu broadband la nivelul întregii Uniuni Europene. Deci, cred că este important să plecăm de la ce ce s-a realizat, ce nu s-a realizat și ce ne propunem pentru uh, anul 2015. În al doilea rând, uh, cred că partea de guvernare electronică este extrem de importantă și anume interacțiunea dintre cetățeni și administrație prin utilizarea mijloacelor uh, electronice. Uh, din acest punct de vedere s-au făcut progrese în domeniul licitațiilor electronice, a plăților electronice, a e-health-ului, Uh, știm bine că domnul comisar uh, Tajani uh, s-a angajat să um, implementeze și facturarea electronică e-invoice, dar dacă ne referim la obligațiile care există în directiva serviciilor, din păcate, ar trebui, din fericire, ar trebui ca de la 1 ianuarie 2010 orice furnizor de servicii în Europa să poată furniza servicii electronice prin mijloace electronice, dar din păcate acest lucru nu este realizat nu este realizabil încă datorită faptului că există bariere legale de exemplu ca un furnizor uh, de servicii din portugalia să, să participe la o licitaie electronică în frana are nevoie să obină un certificat digital din frana i deci să aibă sediul în uh, acea ară. iată deci că sunt atât bariere tehnice cât i bariere legale care trebuie soluionate. Uh, în al treilea rând, aș vrea să mă refer la aplicațiile de, legate de tehnologia informației și anume smart grid-ul pentru uh, creșterea eficienței energetice, în special în domeniul clădirilor, de asemenea sistemele inteligente de transport, uh, cu aplicații în Single Sky, în domeniul transportului rutier, în domeniul îmbunătățirii navigației fluviale. Mă refer de asemenea la registrele electronice pentru Uh, operatorii de transport rutier iată deci că e nevoie de cooperare administrativă întărită între statele membre iar aici tehnologia informaiilor i comunicaiile sunt eseniale. Uh, ultimul lucru pe care vreau să l menionez uh, i poate cel mai important este legat de securitatea în societatea informaională e nevoie de protecia infrastructurii critice, iar infrastructura de comunicații și de tehnologia informației face parte din infrastructura critică. Uh, de asemenea, este esențial să avem, pentru a avea încrederea consumatorilor în serviciile societății informaționale, e nevoie să asigurăm integritatea datelor disponibilitatea datelor i autenticitatea lor i a dori poate domnul colasanti ne va spune mai multe i legate de serviciul european pentru recunoaterea mutuală a semnăturilor electronice. mulumesc. Thank you. Mulțumesc, doamna Cavaliu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, lui Pilar del Castillo pentru acest document foarte bun. Aș dori uh, să mă refer totuși la competențe. După mine există două niveluri de competențe. Se vorba de competențele generale ale populației și uh, este vorba de nivelul foarte, de competențe foarte înalte, cum ar fi uh, Uh, inginerii în domeniul telecomunicațiilor, uh, în domeniul computerelor. Iar uh, aici suntem deficitari la nivel european. We have a lot of youth skilled young people. Avem nevoie de tineri calificați în acest domeniu. Iată încă un, dom- încă un motiv Uh, e de faptul că avem aici foarte multe locuri de muncă disponibile, astfel încât ar trebui să atragem cât mai mulți studenți către domeniul uh, uh, către acest domeniu. Motivul pentru care nu avem astfel de specialiști este că nu se pune destul de accent pe studiul matematicii și fizicii în uh, școală, astfel încât uh, ar trebui să stimulăm învățarea acestor materii de la o vârstă um, cât mai fragedă în școală, pentru a putea direcționa elevii mai apoi către um, aceste profesii. Iar uh, o altă problemă o reprezintă faptul că um, femeile dețin procentul cel mai mare de școlarizare, iar, cum bine știți, femeile aleg mai puțin în acest domeniu decât bărbații. În egală măsură am putea să atragem uh, persoane foarte calificate din țări terțe, așa cum, face, cum fac Statele Unite ale Americii. Dar aici ne-am confruntat cu greutăți, fiindcă în multe state membre ale Uniunii Europene este uh, greu ca un străin să pătrunde pe piața muncii și uh, viața lor nu este tot timpul prea ușoară, astfel încât Statele Unite reprezintă o destinație mai interesantă decât Europa. Așa cum s-a mai spus în legătură cu această chestiune, pentru a avea uh, profesioniști bine pregătiți, trebuie să investim mai mult în cercetare și să există o legătură mai clară, mai clară între universitate, mediul de afaceri și cercetare. Iată, deci, aceasta aceste aspecte aș dori să fie mai um, proeminente în raport. Mulțumesc foarte mult! Michel, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că subiectul de care s-a ocupat doamna raportor reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai uh, importante ale acestui mandat, fiindcă, într-adevăr, nu este vorba Uh, doar de uh, un uh, nou avânt al societății industriale, ci de o adevărată, de o adevărată revoluție digitală care este la fel de importantă ca, um, ca inventarea tiparniței și va schimba modul nostru de consum, de comunicare și chiar mentalitatea noastră. Aveți dreptate, suntem acum Um, la înzorii acestei revoluții care se desfășoară în pas galopant. Este foarte important să, uh, să ne menținem într-o poziție fruntașă pentru viitorul Europei, mai important decât orice altceva. Și vreau să salut calitatea acestui raport și uh, uh, amploarea sa, pentru că sunteți exact acolo unde trebuie. Vă dați seama că această chestiune este cea mai importantă și așa cum a spus domnul Lambert, este vorba de un domeniu unde suntem deja în urmă și această distanță între noi și Japonia și Statele Unite ale Americii devine din ce în ce mai mare. Nu trebuie doar uh, să fim uh, să să, trebuie să recuperăm Um, această întârziere și nu doar să reușim să fim uh, la, puși la punct în ceea ce privește acest, uh, acest nou domeniu. Vreau doar să subliniez câteva aspecte, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție acum. Aș dori să um, îmi limpeziți articolul 19 și să se accelereze discuția privind drepturile de autor în Europa. Reprezintă un lucru foarte important, combaterea uh, pirateriei informatice este la fel de importantă și discutăm de ceva timp, uh, dar uh, în conformitate, în conformitate cu articolul 118 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene privind instituirea unui drept de autor, de autor european, uh, cred că este puțin exagerat. Acum trebuie să, să respectăm subsidiaritatea și să menținem un dialog între părțile interesate pentru a avea o așa zis, o ofertă juridică. Da, bun, o să mai discutăm acest lucru, dar uh, în ceea ce privește articolul 19 și drepturile de autor comunitare trebuie discutate și mai este un aspect care trebuie discutat, este faptul că trebuie să uh, ținem cont de noile generații care Ehm, sunt antrenate în aceste noi evoluții, iar pentru a face acest lucru trebuie să mm, accelerăm informatizarea în școli, dar eh, în același timp în foarte multe țări din nordul Europei și în Franța, de pildă, eh, încă de la intrarea eh, în ciclul școlar, elevilor li se dau calculatoare așa, sau laptopuri, așa cum înainte elevii primeau cărți la intrarea în școală, astfel încât trebuie să ne bazăm foarte mult pe noua generație și uh, pe evoluția sa viitoare. Mulțumesc, uh, doamna Hall. Aș dori să fac uh, două um, observații subcinte. În primul rând, în ceea ce privește doamna, ceea ce a spus doamna Vălean, cred că este foarte important să ne amintim că avem nevoie de regulamente pentru promovarea concurenței. Uh, sunt uh, de acord, înțeleg că dorim să ajungem către o piață a telecomunicațiilor uh, funcțională și astfel să oferim uh, maximum de alegeri la prețuri cât mai mici, dar avem nevoie de regulamente pentru a ajunge acolo, fiindcă fără regulamente va persista această mm, dominație neechitabilă a pieței. În al doilea rând, sunt de acord cu doamna raportor, nu trebuie aici să redeschidem pachetul telecomunicații. Cred că este foarte important ca acum să punem accentul pe punerea în uh, aplicare, pe transpunerea acestuia și um, uh, asta cât mai repede. Iar aici intră și um, chestiunea separării funcționale care s-a dovedit foarte eficientă în multe state membre în ceea ce privește mm, concurența. Iată deci, mm, sper că ne putem concentra mai mult pe nu pe redeschiderea pachetului de telecomunicații, ci pe, mm, pe progresul pe care trebuie să facem de acum încolo. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, spune domnul președinte. Am ascultat poziția Parlamentului, iar acum dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere sosește la momentul potrivit și aduce o contribuție prețioasă la dezbaterile noastre. După cum știți, Comisia își va finaliza uh, propunerile cu privire la uh, agenda digitală, dar a spus că nu o va face până când nu va primi și contribuția din partea Parlamentului European și a Consiliului. din câte am înțeles, uh, urmează să adoptați raportul în martie. În aprilie va avea loc o reuniune foarte importantă organizată de către președinția spaniolă la Granada, în care uh, miniștrii vor discuta aceste subiecte și de asemenea vor uh, examina și documentele care sunt cunoscute sub numele Strategia de la Granada și la sfârșitul aprilie, după revizuirea tuturor contribuțiilor, Comisia își va publica propriul document. Și aș dori să spun că uh, am apreciat foarte mult intervențiile din această dezbatere, dar aș dori să vă furnizez și punctul meu de vedere în legătură cu acest document care a fost întocmit de către doamna de Castilio. Aș dori să subliniez, să scot în evidență cele două provocări pe care a încercat să le atingă și care au uh, reieșit și în intervenții, în majoritatea intervențiilor. Când se întocmează un astfel de document sau un document uh, care va fi publicat de către Consiliu sau Comisia, astfel de documente au ca menire transmiterea unui mesaj înspre opinia publică, înspre mediul politic, uh, cetățeni, în legătură cu nevoia de a face ceva, de a investi în mod mult mai uh, Uh, concret în tehnologiile, în noile tehnologii pentru a Uh, trage toate, to- extrage toate beneficiile din aceste tehnologii acum. De ce momentul de față e crucial, e important mai mult decât uh, anii următori? După, pentru că totuși s-a vorbit foarte mult de TIC în ultimii ani. Domnul Lambrecht a uh, trecut în revistă motivele pentru care trebuie să trecem acum la fapte. O primă provocare care figurează și în document. Dar mai există o a doua provocare cum cineva poate să sintetizeze, să explice ce trebuie făcut în contextul în care, în mod obiectiv, trebuie să uh, intervii în foarte multe domenii. Tot mult prea multe uh, domenii, mai multe decât pot apărea într-o dezbatere politică. Ne aflăm în situația în care suntem obligați să intervenim în 50, 60, 70 de domenii Uh, specifice, dar e clar că în dezbaterea politică trebuie să transmiți uh, un mesaj rapid și nu e ușor să sintetizezi acest lucru în câteva uh, cuvinte. Doamna Del Castillo a făcut o treabă excelentă și a încercat să sintetizeze, să ierarhizeze Uh, problemele în, în funcție de câțiva piloni, deși în câteva dintre intervenții de unii deputați au uh, cerut mai multe elemente. Pentru a vă reaminti care e problema, în Madrid, în 18 ianuarie, a fost adoptat un document de către reprezentanții industriei, care au făcut o propunere în legătură cu viitorul agendei digitale și ei au venit cu 78 de recomandări care oglindesc uh, complexitatea problemei. Cred că abordarea doamnei del Castillo este logică. Avem uh, o, idere, o vedere de ansamblu foarte importantă. Sigur că în contextul TIC aceste tehnologii au nevoie și de aspectul comunicare, deci în primul rând punctul de plecare este rețeaua, nevoia de a dezvolta rețeaua. După ce vom avea rețeaua, după ce vom avea și tehnologiile, vom avea competențele și apoi urmează numeroasele probleme pe care le-ați scos în evidență. Sigur, capacitatea de a folosi aceste tehnologii, încrederea în, această tehn- în aceste tehnologii care acoperă protecția datelor, încrederea publicului și mai există și alte domenii, piața internă. De exemplu, TIC ne arată care sunt lacunele pe care va trebui să le abordăm pe piața internă. TIC Uh, elimină granițele, distanțele și ne dăm seama că mai există obstacole, piedici pe piața internă, de exemplu, uh, serviciile generale, contribuția pe care TIC le o pot aduce la eficiența energetică, la uh, dezvoltare durabilă. Iată, e vorba de domenii care au fost ierarhizate în mod foarte bun. Nu o să intru în amănunte în legătură cu diversele aspecte uh, ca de obicei, suntem la dispoziția dumneavoastră. Însă, aș dori să mai uh, subliniez un aspect care a apărut în unele intervenții. Faptul că acest raport nu ar trebui să fie văzut în cadrul sau inițiativa privind agenda digitală nu trebuie să redeschidă dezbaterea cu privire la cadrul, cadrul de reglementare. Cadrul pe care l-am decis că e necesar pentru dezvoltarea acestor rețele. Dar e nu numai evident din punct de vedere instituțional. Dar e important și să subliniem pentru că ne aflăm într-o situație în care ne confruntăm cu dezvoltarea acestor rețele care este mult mai lentă decât ne-am dorit noi cu toții. Și știm că principalul motiv este că deocamdată există o propastie între costuri și investiții și beneficiul pe care companiile îl pot uh, obține din aceste investiții în prezent și sectorul public, statele membre, pot face foarte mult pentru a scădea aceste investiții și pentru a le înlesni. Deci, cred că în clipa de față, mesajul pe care împreună trebuie să încercăm să-l transmitem e că cadrul de reglementare uh, e bun, există, a fost lefuit, dezbaterea a fost încheiată, iată avem cadrul de reglementare pe care le avem pentru următorii ani însă statele membre trebuie să facă foarte multe pentru a scădea costul acestor investiții. Și e valabil pentru tot ce se poate face în domeniul drepturilor uh, de transport, a punerii în comună a infrastructurii, apoi uh, adoptarea unor măsuri pentru eficiența energetică și alte măsuri care au fost deja adoptate în statele membre. Acolo trebuie să cadă accentul când discutăm uh, uh, următoarele infra, uh, rețele de nouă generație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult! Are în încheiere cuvântul doamna Del Castillo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Aș dori să conchid. Nu vreau să redespade, uh, de, redeschid dezbaterea în urma intervențiilor colegilor. Aș dori în primul rând să le mulțumesc pentru contribuții, pentru că ele au fost foarte utile, inclusiv ce spunea reprezentantul comisiei, domnul Colasanti, care este expertul numărul unu în acest domeniu. Aș dori doar să mai adaug două, trei elemente. Cred că cu toții suntem de acord mă bucur uh, de acest lucru și de altfel nu mă surprinde pentru că Am vorbit de revizuirea legislativă care afectează acest uh, domeniu, acest sector de mai bine de doi ani. Deci, a apărut un consens în uh, comisia noastră, un fel de abordare generală în legătură cu aspectele de bază care pare să fie transpartinic. Și cred că este foarte important pentru comisia noastră că majoritatea grupurilor politice sunt de acord cu abordarea noastră. Următorul pas ar fi să încercăm să definim uh, agenda digitală și sper să reușim să menținem acest consens. Aș dori să mă refer la observațiile finale făcute de domnul Colasanti, dar și de ce au, la ce au spus alți colegi. Cred că este foarte important să nu facem confuzia între sfera de aplicare a acestui domeniu cu alte aspecte. Așa cum spuneam și adineauri, și domnul Colasanti a repetat acest lucru, ă, pachetul Telecom a fost finalizat, noi nu așteptăm acum decât să fie pus în aplicare. Și o ultimă observație, domnul Lambert, dacă nu mă înșel, a făcut o observație foarte interesantă. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că deși, pentru că multe din aspectele uh, pe care le-a subliniat dumneavoastră sunt incluse în raport. Dar eu când vorbesc despre industrie, mă refer la industria în sens larg și nu doar de telecom. Mă gândesc, de exemplu, de, la optimizarea uh, strategiilor TIC. Deci, industriile de, e vorba de capacitatea industriei de telecomunicații și a industriilor în general de a pătrunde în toate ramurile industriale, cum de exemplu uh, în domeniul învățământului sau al sănătății uh, intervine acest aspect al tehnologiilor informării și comunicării. În raport există o, uh, un aliniat care face legătura între TIC și uh, Um, noile tehnici ecologice. Cred că este foarte important ca guvernele să facă această tranziție înspre tehnologiile digitale deci să renunțe la tehnologiile analogice și să treacă la uh, tehnologia digitală. De asemenea, am mai vorbit și de acea cartă a drepturilor digitale, foarte importantă și ea. Domnule Lambert, sunt de acord cu dumneavoastră. Sigur că întotdeauna formularea poate fi îmbunătățită, de aceea avem aceste schimburi de vederi. E clar că vor fi depuse și foarte multe amendamente, dar sunt de acord în proporție de 100% cu abordarea dumneavoastră, care cred că deja uh, se reflectă în documentul meu. În ce privește drepturile de autor, copyright-ul. Și aici mă refer la copyright-ul european. Da, poate mai bine ar fi să vorbesc la microfon. E un subiect foarte complex. Datorită faptului că aceste sectoare care fac obiectul uh, copyright-ului sunt foarte diferite, de exemplu creația literară, conținutul vizual și așa mai departe. Eu încă n-am ajuns la o părere definitivă în acest domeniu, însă, într-adevăr, recunosc că ar trebui să studiem problema mai îndeaproape. Dacă vorbim de o piață unică digitală, nu putem lăsa deoparte drepturile de autor, copyright-ul. Și nici nu cred că ar trebui să facem așa ceva. E poziția pe care am încercat să o adaptăm, adopt în acest raport. Sigur că problema copyright-ului ar putea fi și ea uh, abordată prin anumite amendamente pentru formulare. Aș dori să mulțumesc încă o dată colegilor. Dezbaterea aceasta mi s-a părut uh, extraordinară. Următorul pas, domnule președinte, este faza depunerii de amendamente. Președintele, uh, încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 11 februarie. Dragi colegi, mai avem încă 15 minute la dispoziție. Deci, vă rog să încercăm să ne respectăm timpul uh, de luare de vorbire pentru că nu-i obliga pe ultimii care au cuvântul să se grăbească. În acest fel de oră care ne rămâne la dispoziție, dăm în primul rând cuvântul raportorului. Presidente, paghiamo, paghiamo il pegno. Mulțumesc, domnule președinte. Vom încerca să uh, răspundem acestei provocări. Foarte pe scurt, propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale a fost prezentată în aprilie 2009. Această propunere este bazată pe cadrul pentru IMM-uri, adică Small Business Act, și înainte de a intra în dezbatere, cred că este important să precizăm că e vorba despre reformarea unei directive. Este vorba de o reluare a directivei 35 pe 2000, care sigur că a intrat în vigoare, dar nu și-a atins obiectivele menționate la început. Nu doresc să mă întind prea mult în această dimineață vorbind despre cifre, despre datele pe care le avem la dispoziție, pentru că acest lucru s-a făcut la reuniunea noastră din luna decembrie. Cifrele se referă la întârzierile de plată în Europa, la numărul acestor întârzieri. Este o problemă larg răspândită care influențează foarte mult uh, traiul cotidian al IMM-urilor. O mică întrerupere nu este corect să se facă atâta zgomot în timpul prezentării raportului. Aveți cuvântul. Deci, în această situație de criză, influența acestor întârzieri asupra IMM-urilor e posibil să devină și mai mare și foarte multe IMM-uri vor fi nevoite să se închidă, ceea ce va influența foarte mult uh, ocuparea. Cred că fiecare este conștient de importanța acestor prevederi. Este necesar să se intervină cât se poate de energic, însă și în mod adaptat, pentru a se aduce un răspuns la o problemă care îi afectează foarte mult pe cei din domeniu și care, mai ales în această perioadă de criză, riscă să capete proporții. Am putea rezuma propunerea Comisiei în patru uh, idei. În primul rând, tranzacțiile private, întârzierea efectuării plăților între părți private care încheie un contract și lipsa unei definiții contract, în lipsa unei Uh, definiții prin contract a termenelor de plată, sunt prevăzute 30 de zile de la primirea facturii. Deci 30 de zile după primirea facturii se poate efectua plata. Apoi, tranzacțiile cu administrații publice. Se prevede că sumele trebuie să fie plătite la 30 de zile de la prezentarea facturii. Propunerea comisiei prevede niște derogări majore de la această scadență prin introducerea unei rambursări forfetare echivalentă cu 5% din suma datorată de către, de către debitor la care trebuie să se adauge ă, dobânzi de despăgubire. Apoi, tranzacțiile inegale la care nu se aplică dobânzile de întârziere Apoi, întârzierea plăților uh, necesare, fără necesitatea de a apela la o cale de atac. Celelalte părți ale directivei se referă la criteriile de transparență, se reia ceea ce se menționa în directiva din 2000 și se stabilesc domeniile de aplicare și anumite definiții. În ceea ce privește dezbaterea din decembrie 2009 de la comisia noastră, pe baza acestei dezbateri și după contribuțiile raportorilor din umbră, aș vrea să vă prezint uh, rapid poziția raportorului, păstrându-mi dreptul de a aprofunda după aceea anumite teme mm, care rămân deschise, sigur, în uh, discuții cu colegii care doresc să cunoască aceste detalii. Munca mea uh, a fost făcută în colaborare cu doamna Weiler, care este raportor pe fond, și de asemenea am participat la multe audieri, mai ales ultima de la Comisia de Piață Internă și cu, uh, am folosit de asemenea discuții cu parlamentarii naționali. Fără îndoială, această directivă are o influență diferențiată în fiecare din cele 27 de state membre. În primul rând, cred că este neîndoioasă urgența acestei directive. Textul, așa cum a fost prezentat la Parlament, ă, ne convine în mare măsură, chiar dacă eu cred că trebuie să se aducă anumite modificări de fond și de formă indispensabile pentru a da mai multă forță și mai multă influență acestei directive și pentru a se evita reîntoarcerea uh, la problemele de derogări și de interpretare care sunt deja explicate în cadrul de aplicare al Directivei 35 per 2000 și care sunt tocmai motivele pentru care revizuim astăzi această, uh, această directivă. Aici sunt mai multe chestiuni ce ne interesează. În primul rând, tranzacțiile comerciale business to business, propunerea de directivă este foarte slabă pe această temă, pentru că, de fapt, se lasă la latitudinea domeniului privat definirea desfășurării plăților, iar libertatea contractuală se aplică, ceea ce este foarte negativ asupra părților implicate și afectează mai ales IMM-urile, mai ales pe cele foarte mici, care trebuie să accepte dispoziții contractuale foarte uh, nefavorabile. Ar trebui să se fixeze o limită de 60 de zile pentru plățile între părți private. În al doilea rând, tranzacțiile comerciale cu administrațiile publice. Aici propun o limită de plată la scadența a celor 30 de zile și să se reducă draconic recurgerea la derogări, să existe o singură derogare care să fie bine justificată conform principiului necesității, dar să nu depășească în niciun caz 60 de zile. În cele din urmă propun definirea clară a conceptului de administrație publică. Să există o definiție care să țină cont și de, uh, furni, de furnizorii de servicii publice, de exemplu energie și transport. În al treilea rând, rambursarea cheltuielilor de uh, recuperare. Cred că pentru a fi cât se poate de eficientă, reglementarea referitoare la creanțele acest, la recuperarea acestor creanțe trebuie să poată fi pusă în aplicare imediat pentru a se evita uh, eventualele încercări de evitare din partea respectivilor răuplatnici. Apoi, cred că uh, nu pot exista întârzieri uh, de, în efectuarea plăților fără informații de corectare. Întreprinderile trebuie să-și cunoască foarte bine noile drepturi și cred că este important și pentru comisia noastră să verifice și să controleze cu timpul difuzarea informațiilor la, în rândul întreprinderilor și al societăților ca să se țină cont de toate drepturile din această directivă. Și în încheiere, domnule președinte, special nu am inclus în discursul meu un element foarte important din directivă, dar, dat fiindcă este o problemă destul de delicată, vreau totuși să o menționez pentru că are implicații bugetare asupra multor departamente ale administrației publice și este vorba de articolul 5. Plata administrațiilor publice cazul în care creditorul poate beneficia de o rambursare forfetară pentru dobânda în curs de 5%. La dezbaterile de la audieri, aceste 5% au fost foarte, au fost considerate foarte supărătoare pentru administrațiile publice, pentru că lasă o marjă de uh, manevră contractuală în legătură cu tranzacțiile între părți private. Și cred că este util să se revizuiască acest criteriu. Acest plafon de 5% este prea mare și ar trebui să se uh, revizuiască acest procent, să se scadă și să se extindă și la tranzacțiile business to business, pentru ca uh, taxele derivate din întârzierile de plată să nu aibă influență doar asupra sectorului public. Deci, pentru toate acestea, uh, am încredere în analiza dumneavoastră și mai ales pentru ultimul punct, uh, voi propune la sfârșit o sinteză echilibrată și corectă care să țină cont de observațiile colegilor și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru tot ce au făcut până acum și propun să organizăm o reuniune viitoare neoficială pentru a defini amendamentele de compromis care probabil vor fi indispensabile pentru uh, a duce la bun sfârșit acest proiect. Aveți cuvântul. Mulțumesc, eu vorbesc în uh, locul domnului Rode, care este raportor din umbră. În general, susținem proiectul acesta de raport, este echilibrat și oferă clarificări relevante și de asemenea consolidează prevederile cheie. Suntem mai ales de acord cu amendamentele raportorului referitoare la consolidarea prevederilor pentru IMM-uri în relațiile business to business. Fiind o problemă foarte larg întâlnită, faptul că partenerii mai mari își abuzează partenerii mai mici în aceste relații contractuale și stabilesc condiții de plată defavorabile acestora voluntar. Trebuie să fim conștienți de faptul că este necesară salvgardarea prerogativelor contractuale ale întreprinderilor. Credem că este necesar să găsim o soluție satisfăcătoare pentru aceste cerințe diferite și chiar uh, opuse. Uh, trebuie să împiedicăm întreprinderile mari să-și modifice unilateral, retrospectiv, condițiile de plată retroactiv. O abordare echilibrată ar fi să permitem libertatea contractuală în negocierea contractelor inițiale și să includem în directivă anumite dispoziții care să uh, împiedice uh, schimbări, modificările unilaterale ale condițiilor de plată după aceea. Și în cele din urmă sugerez să fim de acord cu consolidarea prevederilor în ceea ce privește relațiile cu administrația, între întreprinderi și administrație și să uh, lăsăm cât mai mică sfera derogărilor. Mulțumesc, care are cuvântul raportorului numără Benson. Først tak til ordføreren for et stort arbejde med det her forslag, der er meget, meget vigtigt. Mulțumesc foarte mult. Această propunere este foarte importantă. Luna trecută am avut o reuniune în Comisia pentru Criza Economică, unde uh, toți participanții au fost de acord că această problemă era foarte gravă în situația de criză, fiindcă IMM-urile nu primeau plata la timp, nu li se făcea plata la timp momentul în care citim uh, expunerea de motive, ne dăm seama că problemele cele mai importante în ceea ce privește tranzacțiile dintre administrațiile uh, publice și uh, sistemul privat sunt foarte importante. Adesea, mm, întreprinderi private mici și mijlocii acceptă condiții contractuale defavorizante pentru că le e teamă să nu-și piardă un client important. Este important uh, să ne dăm seama că companiile mici sunt cele care uh, sunt supuse presiunilor. Sistemul bancar încearcă să amelioreze situația. Adesea companiile mici nu își fac auzit glasul și nu fac decât să accepte în tăcere tot ce se întâmplă. Uh, în ceea ce privește uh, regulile privind tranzacțiile între administrația publică și privată, ar trebui să vedem dacă nu cumva articolele 3 și 5 uh, se prevăd aceleași uh, dispoziții pentru tranzacțiile business to business și tranzacțiile între domeniul public și privat. Această directivă, după părerea mea, ar trebui să aibă cu adevărat efect, fiindcă dacă ne uităm la uh, directivele anterioare, ne dăm seama că pur și simplu lucrurile nu au funcționat. Ne confruntăm cu o situație în care IMM-urile, care sunt coloana vertebrală a economiei, uh, sunt supuse presiunilor din partea întreprinderilor mari. Uh, vreau să mulțumesc domnului De Angelis pentru că a organizat această reuniune informală, fiindcă este foarte important să consolidăm um, dispozițiile prevăzute la ora actuală de comisie pentru ca IMM-urile să se, bucure de, să se bucure de efectele pozitive ale acestui fapt. Apoi mai există o discuție foarte amplă în ceea ce privește caracterul public, um, ce constituie caracter public și ce nu, cum rămâne cu sistemele de administrație publice uh, și um, care se uh, ocupă de Uh, și uh, ale întreprinderile private. Aici este foarte important ca uh, toate măsurile despre care s-a vorbit să se îndrepte în direcția cea bună. Nu trebuie să există o diferență între um, debitorii la nivel public sau privat. Trebuie să avem aici o nouă discuție privind aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, domnul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să um, reiau ultima observație a antevorbitorului meu. Din ceea ce mă privește, trebuie să ne asigurăm că cerințele pe care le avem față de întreprinderile publice și partenerii din domeniul privat uh, nu diferă. Uh, Cred că ar trebui să privim acest lucru ca pe o discriminare, perturbare a concurenței și a pieței. Iată motivul pentru care partenerii privați și sectorul public trebuie să fie tratați conform acelorași standarde, să fie pe picior de egalitate astfel încât, pentru a spune lucrurilor pe nume, același lucru este valabil și pentru uh, Uniunea Europeană, pentru instituțiile sale. Și aceasta ar trebui să fie vizată de aceste reglementări. După părerea mea, este evident că așa trebuie să procedăm dacă vrem să fim cinstiți. În ceea ce vește termenul maxim de 30 de zile, scadența de 30 de zile, după 30 de zile, mă întreb dacă este o idee atât de bună, fiindcă aici nu este vorba doar despre ocrotirea IMM-urilor, ci în egală măsură este vorba de faptul că trebuie să țină cont de interesul uh, administrației publice. Cred că termenul maxim de 60 de zile ar reprezenta un echilibru acceptabil. Vă mulțumesc! Merci, domnule Odi, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să felicit pe raportor pentru faptul că pune accent pe IMM-uri în raportul său. Vreau să spun că sunt de acord cu uh, observațiile făcute, cum că acest lucru ar trebui să se aplice și comunității europene. Vreau să vă dau un exemplu. Este vorba de datoria pentru centru, față de centrul de cercetare, care nu este onorată, fiindcă mai există, mai există un audit privind programul de cercetare și dezvoltare. Vreau să vă întreb de ce trebuie să limităm acest regulament la tranzacțiile comerciale și de ce nu o aplicăm și la instituțiile publice, pentru că și aici avem plăți întârziate care nu par să facă obiectul acestor regulamente. În ceea ce privește caracterul executoriu uh, automatic, automat, aici vreau să vă spun că sunt de acord, dar vă atrag atenția asupra faptului că administrația fiscală va impozita profitul automat, astfel încât ar trebui să existe o flexibilitate pentru ca întreprinderile în cadrul unui acord comercial să, uh, să să returneze creanțele rezultate din, uh, din uh, acest uh, impozit automat. Are cuvântul. Domnul Cachis. Domnule președinte, aș dori să pun accentul pe legătura între sectorul public și autoritățile locale în multe zone autoritățile locale primesc uh, banii de la sectorul public, dar nu prin tranzacții, prin afaceri. Și au o obligație față de companiile private, față de firme, uh, pentru că nu pot să efectueze plățile numerar la timp, pentru că nu primesc banii de la, din sectorul public în multe zone din Europa, mai ales în țara mea. Eu am fost vice primar pentru uh, la Ministerul de Finanțe în Atena, știu cum funcționează. Banii de la Uniunea Europeană alocați sectorului public merge la stat și apoi la autoritățile locale și tot uh, acest lanț uh, necesită foarte mult timp pentru că sunt foarte multe proceduri administrative la mijloc. Și autoritățile locale au probleme financiare în a face plăți în numerar și pot fi penalizate pentru o problemă pentru care, de care nu sunt de vină. Deci cred că ar trebui să ținem cont și de acest uh, aspect, de această relație între stat și autoritățile locale, mai ales când banii de la stat uh, sunt destinați autorităților locale, fără o, un termen uh, de timp sau fără un cadru. Mulțumesc din partea Comisiei, doamna Bruckman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, raportul său excelent. Amendamentele propuse merg în direcția cea bună pentru o îmbunătățire a acestei propuneri, astfel încât uh, ea uh, să sprijine și mai mult interesele IMM-urilor, care, după cum știți cu toții, reprezintă uh, scopul principal pentru care revizuim directiva din anul 2000 că e vorba de amendamentul cu privire la codul de conduită, campaniile de informare, apoi cel care se referă la acest plafon de 60 de zile pentru plățile efectuate de puterile publice, apoi amendamentul referitor la executarea automată a plăților dobânzilor și a întârzierilor, dar și uh, prelungirea sau extinderea sferei de aplicare uh, la autoritățile publice, deci din domeniul energiei, transportului și așa mai departe, e vorba de amendamente foarte importante uh, și cred că am putea avea o abordare foarte bună în acest sens. Aș dori să revin totuși la un punct crucial, la un amendament care a fost uh, depus și, după cum știți, Comisia nu împărtășește punctul de vedere al autorului amendamentului, armonizarea durății de plată în cazul tranzacțiilor comerciale între uh, companii. După cum știți, uh, Comisia consideră că nu este în interesul IMM-urilor ca Comisia să propună această armonizare în această situație. S-a vorbit despre libertatea de contract, nu o să revenim la acest aspect, însă aș dori să mai explic, poate că n-a fost suficient de expliciți. Există două situații care pot apărea în cazul uh, tranzacțiilor comerciale între firme. Prima situație în care IMM-urile suferă de pe urma Uh, întârzierilor de plată impuse de marile firme. E cazul clasic al unor uh, firme din uh, sectorul distribuției, de exemplu, și aici trebuie să consacrăm atenția necesară pentru a rezolva această problemă. Însă să nu uităm că mai există și o altă situație care ne e supusă atenției. IMM-urile adesea primesc termene de plată din partea întreprinderilor când fac aprovizionarea la aceste întreprinderi. Deci avem această sursă mare de finanțare pentru sute de mii de IMM-uri care uh, provine din uh, creditele, deci transferul de credite între întreprinderi. Armonizarea la 60 de zile pentru toate domeniile, uh, indiferent de situație IMM-urile, nu ar fi decât în detrimentul uh, a mii de întreprinderi, a IMM-urilor, care au nevoie de această libertate de contract și care beneficiază de această perioadă de plată destul de îndelungate. Deci, având în vedere diversitatea situațiilor, considerăm chiar dacă uh, această idee ar putea potențial să fie foarte bună, ea ar risca să se întoarcă împotriva IMM-urilor care beneficiază încă o dată de pe urma acestei perioade de plată mai lungi, mai lungă de 60 de zile. pentru că deci ar putea apărea probleme dacă perioada de plată ar fi mai mică de 60 de zile. Ori, având în vedere situația de criză economică, cred că nu ar fi în interesul IMM-urilor. Încercăm să ajungem la o soluție echilibrată și sper că și am înțeles că raportorul din umbră a încercat să exprime că toată lumea dorește o soluție echilibrată și noi încercăm să găsim o astfel de soluție dar nu considerăm că această soluție va veni din armonizarea perioadelor de plată în, în tranzacțiile între întreprinderi. Să ne uităm la situația din statele membre. Niciun stat membru nu a armonizat această perioadă de plată în cazul tranzacțiilor comerciale, cu o singură excepție. Principiul care a fost invocat a cauzat foarte multe excepții care trebuie tratate și care țin cont de specificitatea sectoarelor. E o chestiune foarte complexă și pe această temă nu împărtășim punctul de vedere al uh, raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am depășit cu foarte mult timpul, mă gândesc mai ales la interpreți am terminat toate uh, prezentările. Putem să finalizăm sau mai aveți ceva, domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt. Această dezbatere a fost foarte bună din punctul meu de vedere față de prima dezbatere pe care noi am avut-o în luna decembrie. Am înregistrat progrese foarte importante și cred că organizarea, că, că orientarea adoptată este cea mai bună. Însă e clar că trebuie să aprofundăm încă anumite elemente. Mă gândesc, de exemplu, la problemele care au apărut în această dezbatere. E vorba de probleme care rămân deschise și chiar eu însumi, în prezentarea mea, pe anumite puncte, de exemplu plafonul de 5% și, uh, de exemplu, și raportul business to business, și relația între IMM-uri și administrațiile publice. Am uh, dat uh, cu băta în baltă. E vorba de probleme deschise pe care putem să le aprofundăm, precum uh, chestiunea prerogativelor contractuale, tot ce înseamnă tranzacțiile. Și aș dori să mai spun, și aici sunt de acord cu observațiile făcute, aceste prevederi trebuie să fie într-adevăr în slujba interesului IMM-urilor, pentru că IMM-urile fac economia europeană. Deci trebuie să orientăm aceste prevederi față de IMM-uri. Vechea directivă nu a funcționat, noua directivă trebuie să fie mai eficientă, pentru că în această situație de criză, cu problemele de lichidități și de acces la credit cu care se confruntă toată lumea, dacă nu venim cu un răspuns concret la această problemă, multe IMM-uri riscă să dea faliment cu consecințele pe care le cunoaștem cu toții pe planul pierderii locurilor de muncă. În ce privește armonizarea și business to business, eu doream să țin cont de ce mi-au spus IMM-urile, pentru că, într-adevăr, e o problemă reală pentru IMM-uri atât în uh, relațiile cu administrația publică și cu marile firme. E un subiect care trebuie aprofundat. Trebuie să găsim un echilibru, sinteza cu acest obiectiv. Scopul este să apărăm, să ocrotim IMM-urile și să încurajăm ocuparea. Președintele, mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este ziua de 16 februarie la ora 12. Mulțumesc interpreților pentru amabilitate, pentru că am depășit foarte mult timpul.